Bună dimineața! Reluăm ședința noastră. Este ora nouă fix, deci să procedăm disciplinat. Aș dori să vă comunic că astăzi nu există interpretare în finlandeză. Îmi pare rău pentru toți cei care ar fi dorit să asculte interpretarea în limba maternă. Începem cu punctul 7 de pe ordinea de zi, voturi în legătură cu raportul de inițiativă a colegului Von, inițiativa pentru tinere. Dorește raportorul să intervină? Nu. În cazul acesta, vă rog să pregătiți cartela de vot și începem cu amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 3. Pentru,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 abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem la votul final. S-a deschis votul. Toți prezenți în sală sunt rugați să voteze, da? S-a închis votul și putem să îl felicităm pe raportor. 12 voturi pentru un vot împotrivă. Doamna Pitera nu are cartela de vot la dânsa, ne-a indicat intenția de vot. Și ajungem la punctul 8. Da, sigur, ar fi foarte bine dacă domnul comisar ar fi prezent în sală. Poate cineva să vadă dacă se află deja în preajma zolii? Genau. Genau, Jedenfalls möchte ich sehr herzlich das zuständige Mitglied des Rechnungshofs. Salut pe membrul Curții de Conturi, domnul de Ionis. Sper ca și raportorul să ajungă, dar deja există oameni care așteaptă. Este vorba de timpul vieții noastre. Deci să sperăm că domnul comisar va veni cât mai curând.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 colegi scuze, dar uh, nu-mi face plăcere să trebuiască mereu să aștept. Deci, cei de la Curtea de Conturi au avut drumul cel mai lung de parcurs și iată că sunt deja prezenți în sală. Bun venit, domnule comisar. it's a, it's a, it's a kind of strategy to put you a little bit under stress. Poate că este o strategie să creați puțin stres. Vă propun să continuăm cu punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba despre bugetul pentru agricultură și salut pe domnul comisar Hogan și pe directorul general și domnul Mögele și mulțumesc Direcției Generale Agri și dumneavoastră, domnule comisar, pentru că uh, am primit un raport excepțional uh, privind bilanțul anual. A fost o plăcere să-l parcurgi, găsești absolut toate informațiile pe, de care ai nevoie. Apreciem acest lucru și vă mulțumim de asemenea pentru că ați răspuns la întrebările noastre și pentru disponibilitatea de a participa la un dialog. Domnule comisar, în momentul în care veți ști uh, ce doriți, uh, interveniți, veți avea cuvântul. Dar înainte de toate, domnului Ionis. Madam Chair, honorable... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. E o onoare pentru mine să prezint rezultatele declarației de asigurare a curții cu privire la linia bugetară resurse naturale. Pentru anul financiar 2016 considerăm că uh, rata de eroare este de 2,5% pentru această linie bugetară uh, per ansamblu. Această cifră uh, depășește pragul de materialitate de 2%, însă sub estimările de anul trecut de 2,9%. Uh, față de evaluarea generală, am făcut și două subevaluări. Una pentru sprijinul direct pentru piață, FEGA, și cealaltă pentru dezvoltare rurală, acțiuni climatice și pescuit. Uh, am uh, identificat uh, uh, gradul cel mai mare de eroare în ultimul domeniu. Deci nivelul estimat de eroare pentru domeniul dezvoltare rurală, mediu, acțiuni climatice și pescuit rămâne deasupra pragului material de 4,9%, dar sub estimările de anul trecut de 5,3%. În 16 cazuri, am descoperit că autoritățile naționale au avut la dispoziție suficientă informație pentru a detecta aceste erori. Evitarea acestor erori ar fi permisă reducerea nivelului de eroare cu 1,5 puncte procentuale. Ca și în anii anteriori, proiectele uh, legate de investiții reprezintă cam 60% din gradul estimat de eroare față de o treime uh, din erorile uh, pe domenii. În acest an, cele mai importante erori uh, vizează beneficiari care ori nu au fost controlați, ori au uh, făcut uh, uh, oferte pentru companii și care nu au respectat regulile europene sau naționale. Și deci recomandăm Comisiei să pună la punct linii directoare și să răspândească cele mai bune practici, de exemplu folosirea noilor tehnologii informatice în statele membre, pentru ca autoritățile naționale să identifice legătura între solicitanți și părții, părțile sau factori implicați uh, în uh, aceste proiecte. Acum, în ceea ce privește uh, faimoasa subevaluare pentru FEGA, sprijin de piață și sprijin direct, rata estimată de eroare este de 1,7%. Această cifră este sub rata de 2,1% și reprezintă o îmbunătățire față de valoarea de anul trecut, care era de 2,2%. FEGA reprezintă mai mult de trei sferturi din cei aproximativ 58 de miliarde de euro cheltuiți uh, la uh, linia bugetară resurse uh, naturale din CFM. Care ar fi cauzele acestor erori? În primul rând, datori, declarațiilor făcute de către fermieri, care au fost supraestimate. În ultimii ani am uh, identificat uh, greșeli legate de uh, punerea în aplicare incorrectă a definiției termenului de pășuni permanente. Însă în acest an s-a introdus o definiție mai flexibilă a pășunilor permanente și deci planurile de acțiune au dus la o bunătățire a sistemelor de identificare a parcelelor și mai există și sistemul geospațial folosit pentru a depune cererile. 2016 a fost și primul an în care am verificat respectarea noilor obligații de ecologizare pentru fermieri. Plățile de ecologizare au reprezentat o nouă sursă de eroare cu care au uh, dus la 17% din nivelul estimat de eroare. Erorile au, fost, uh, au avut legătură cu uh, zonele de interes uh, ecologic. De asemenea, am identificat lacune și în protecția pășunilor permanente. Noi considerăm că terenul arabil ar trebui să devină pășune dacă a fost acoperit de iarbă timp de 5 ani la rând. Unele state membre nu au verificat această obligație sistematic, iar alte state membre nu au clasificat aceste pășuri permanente în mod metod total fiabil. Și deci uh, am recomandat ca Comisia să revizuiască această abordare uh, la care au optat agențiile de plată uh, pentru a, um, a, a, deci a pune în această categorie aceste pășuni. Cele 63 de ferme pe care le-am vizitat au au uh, respectat totuși aceste obligații de diversificare al culturilor. În ceea ce privește măsurile de piață, chiar dacă ele nu reprezintă decât o parte mică din uh, cheltuielile FEGA, uh, ele au dus totuși la o sursă de supraplată pentru, pentru fonduri. În uh, raportul său anual de activitate, DG Agri a prezentat o rată de eroare ajustată pentru PAC uh, de 2,5%, care reflectă și estimările noastre. Această cifră se bazează pe o rată totală de eroare de 1,2% raportată de către statele membre, la care Comisia aplică ajustări pe baza rezultatelor auditurilor efectuate și, într-o mai mică măsură, pe baza uh, avizelor organismelor de certificare. Într-un raport special cu privire la organismele de certificare publicat în acest an, am publicat o serie de recomandări pentru um, recomandări din noile uh, linii directoare ale Comisiei pentru anul uh, financiar, financiar 2018 și după aceea am acoperit toate aspectele legate de performanță în PAC. În acest prim an de ecologizare am folosit uh, un eșantion pentru declarația de asigurare pentru a uh, evalua noile uh, practici agricole. Am vizitat 197 de ferme și am descoperit că 11% dintre ele au trebuit să practice diversificarea culturilor și 32% au inclus de asemenea zonele de interes economic ceea ce a avut uh, un uh, efect asupra 3,5% din uh, terenul arabil, din fermele eșantionate. Uh, pregătim un prim raport special în ce privește primul an de ecologizare care va fi publicat în 2018. În ultimii trei ani am studiat chestiunile legate de performanță pentru anumite tranzacții legate de uh, dezvoltarea rurală. 95% dintre proiectele finalizate uh, înainte de efectuarea auditului au fost derulate așa cum s-a plănuit, însă într-o treime din cazuri Uh, nu uh, au fost suficiente uh, dovezi conform cărora costurile ar fi fost rezonabile. Sigur că folosirea opțiunii de costuri simplificate ar trebui să reducă riscul de prețuri excesive. În orice caz, planificăm să publicăm un raport în anul 2018. În încheiere, vă pot spune că am constatat că în acest domeniu au fost identificate domenii în care e loc de mai bine, uh, dar ne-am dat seama că progresele pot fi uh, obținute doar în timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim noi pentru această prezentare a acestui capitol. Ne-ați prezentat unele informații noi, alte mai vechi. Acum aveți cuvântul, domnule comisar. Thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimenți membri ai Parlamentului, membrii Curții de Conturi, vă mulțumesc pentru invitația de a discuta gestionarea și funcționarea politicii agricole comune. Rezultatele de anul acesta ne arată că PAC continuă să reprezinte o plusvaloare garantând în același timp cheltuieri uh, sănătoase. În ceea ce privește gestionarea financiară sunt mulțumit. Curtea și Comisia au fost de acord cu o rată de eroare de 2,5% și e un rezultat încurajator. Avem și mesaje pozitive în concluziile curții plățile directe, uh, nu există erori materiale acolo, rata de eroare continuă să scadă și datorită uh, indicelui de eroare uh, redus, există o opinie calificată din partea Curții de Conturi. Statele membre și Comisia au făcut eforturi de-a lungul anilor și pot să se declare mulțumiți în ceea ce privește acest rezultat favorabil. Acest rezultat este important și în, context, în contextul anului financiar 2016, primul an cu aplicarea totală a reformei 2013, care a reunit pilonul 1 și 2. Plățile directe au fost făcute pe baza noilor reguli pentru prima dată și în comisie am continuat să facem eforturi să identificăm cauzele erorilor și să propunem soluții sistemice. Statele membre s-au implicat în actualizarea îmbunătățirii sistemelor de control și gestionare. Un exemplu, de exemplu, în zonele eligibile de păjun permanente, acolo avem cele mai mari erori. Am avut mai multe abordări și acum problema a dispărut. Pe de o parte, definiția revizuită a pășurilor permanente a fost introdusă cu reforma 2013, care a clarificat eligibilitatea terenurilor, în același timp fiabilitatea datelor în ceea ce privește sistemele de identificare a parcelelor prin planuri de acțiune a fost pusă la punct de statele membre. Asta în cazul plăților pe arii, care au mai puține erori acum, a recunoscut Curtea de Conturi. Am făcut multe eforturi pentru a rezolva problemele acolo și vom continua să le facem pentru a ne îmbunătăți, dar trebuie totuși să așteptăm uh, până când inițiativele noastre dau rezultate concrete și să ne păstrăm obiectivele în loc să încercăm noi inițiative. Per ansamblu, rata de eroare este scăzută și banii sunt cheltuiți în mod sănătos. În ceea ce privește nivelul de performanță, pacul reformat este acum implementat, noile plăți directe, inclusiv înverzirea, există și acoperă 77% din terenurile agricole. Este pentru prima dată când o schemă e implementată pe o întindere așa de mare uh, în scopuri de protecție a mediului. Este clar că practicile agricole sunt influențate deja de noile cerințe. 14% din terenurile arabile au fost declarate zone de interes ecologic, uh, cum ar fi terenurile, pârloagele și alte terenuri similare și acest lucru a crescut impactul pozitiv asupra biodiversității. Plățile directe au o absorție aproape perfectă perfectă. 97% din bani au fost folosiți în, 2016 și în uh, anul acesta s-a ajuns la 98%. Există și programele de dezvoltare rurală care sunt implementate. Peste 20% din plăți au fost făcute, în valoare de 21 de miliarde de euro. Majoritatea programelor au fost finalizate cu o rată de realizare de 99,1% din fondurile disponibile. Rezultatele pe perioada 2007-2013 vă vor fi raportate de îndată ce se încheie evaluarea. Care este situația pe teren la nivelul PAC? 2015 și 2016 s-au dovedit niște ani plini de provocări, mai ales pentru sectorul lactatelor și cărnii de porc. Am recunoscut aceste dificultăți și am susținut sectorul laptelui cu peste un miliard de euro uh, pentru ambele sectoare, începând din 2015. Ca urmare, acțiunile Comisiei și sprijinul uh, acesta oferit au dus la o redresare în 2016. Pe piața laptelui, în a doua jumătate a anului trecut am avut o situație mult mai bună, cu prețuri mai bune pentru agricultori și un mai bun echilibru cerere-ofertă. Dar răspunsul acesta ad hoc în caz de criză nu este suficient. Trebuie să avem și un viitor durabil pentru sector și cei care lucrează în el pentru a asigura rezistența fermierilor și a metodelor de producție. E un lucru pe care îl avem în vedere și va fi uh, printre prioritățile Comisiei uh, în uh, documentul care va fi adoptat mâine privind viitorul în agricultură. În ceea ce privește locurile de muncă, viitorul durabil înseamnă locuri de muncă, creștere, atragerea de tineri, de inovații. Agricultura este cheie pentru ocuparea în zonele rurale. Este un sector, prin urmare, care merită um, protecție împotriva presiunii de pe piață. De aceea suntem pentru plăți directe, pentru un nivel uh, de venit de bază. Sunt de acord însă că plățile directe trebuie să fie echitabile și uh, oferite agricultorilor, nu doar proprietarilor de terenuri. În reforma 2013 există mai multe distribuții pentru a ajusta distribuția plăților, clauza privind fermierii activi, uh, și uh, plafonarea voluntară. Cred că mai putem face și alte lucruri, dar sigur asta pentru cadrul juridic 2020, când vom discuta soluții diferite și încă foarte curând. În actuala perioadă de programare, FEDER uh, va crea 125.000 de noi locuri de muncă și 65.000 de noi exploatații care demară. Aceste ținte sunt deja atinse în parte, pentru a asigura diversitate pe piața muncii și pentru a crește accesul la servicii, adesea restricționat în zonele rurale. Aceste lucruri vor atrage mai mulți tineri în sectorul agricol și vor garanta viitorul industriei și vom face să avem uh, teritorii rurale dinamice. Pe lângă mediu și climă, uh, un viitor durabil înseamnă și uh, păstrarea resurselor naturale. Cifrele sunt încurajatoare. 24 reducere a gazelor cu efect de seră în agricultură din 90, 18% nivelul nitraților în râuri a crescut din 92 și 5,5% în agricultura organică în fiecare an în ultimii 10 ani. În ceea ce privește viitorul PAC, propunerile se vor axa pe îmbunătățirea acțiunilor de mediu și de climă, ceea ce răspunde așteptărilor cetățenilor care au apărut în mai multe consultări publice și studii pe care le-am făcut anul acesta. În ceea ce privește dimensiunea internațională a agriculturii, agricultura europeană nu este doar verde și durabilă, dar și competitivă și echitabilă la nivel global. Sectorul agricol operează la nivelul prețurilor globale, am spus foarte clar acest lucru. Exporturile noastre sunt solide și în creștere. Avem 130 de miliarde de euro, un nou record pentru anul trecut. Principalii importatori sunt Statele Unite, China și Elveția pentru produsele agricole europene. În același, ten, în același timp suntem cel mai mare importator de produse agricole din țările mai puțin dezvoltate cu valori record de 3,4 miliarde de euro în 2015 și 2016. Uniunea Europeană este un partener comercial responsabil pentru țările în dezvoltare. Vrem să ne asigurăm că partenerii noștri din uh, Africa au investiții responsabile în sectorul agricol. Marea majoritate a măsurilor de sprijin PAC um, nu sunt taxate pe aspecte comerciale. Comisia promovează dezvoltarea agriculturii în Africa, sprijinind cercetarea și inovarea, dezvoltarea de standarde pentru produse și promovarea uh, producției organice. Însă există probleme legate de lapte, de exemplu, și cerințele acestea pot fi rezolvate doar prin import. Din fericire, cetățenii europeni nu mai trebuie să se teamă de aceste probleme datorită stabilității ofertei PAC, ca una dintre principalele realizări pe care nu trebuie să o considerăm de la sine înțeleasă. În încheiere, Europa are nevoie de o agricultură durabilă pentru a garanta uh, producția la calitatea și nivelul dorit Trebuie să asigurăm un mediu echilibrat uh, și un standard de viață pentru agricultori decent. Trebuie să avem politici orientate pe viitor. Există structuri în statele uh, membre pentru a ne asigura că aceste lucruri se întâmplă și bugetul trebuie să fie cheltuit într-un mod cât mai inteligent. Mă bucur să văd că banii PAC sunt cheltuiți cum trebuie. Am citit raportul Curții de Conturi ca o confirmare. Există un nivel ridicat de asigurare și împreună cu statele membre Comisia a reușit să ajungă la această această structură de gestionare fiabilă. Suntem gata să facem pas pe viitor și să ne axăm pe performanță. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, și vreau să vă garantez că orice structuri politice viitoare trebuie să se bazeze pe structurile solide existente deja pentru PAC. Astfel vom putea să ne asigurăm că vom proteja în continuare banii contribuabililor. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Ich möchte Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. În interesul Comisiei și, uh, fapt, uh, și în interesul faptului că nu ați menționat cuprinzător evoluțiile rurale. Mă gândesc uh, și la uh, raportul uh, curții de conturi în legătură cu problemele existente. Eu l-aș ruga pe domnul director și pe domnul comisar în legătură cu dezvoltarea rurală să nu menționeze doar uh, câteva elemente sau să-i trimită pe șefii de unitate, pentru că știm că și în 2017 au fost întrerupte negocierile, uh, pentru că nu găsesc că este o atitudine de fair play uh, față de noi. Dar îi dau cuvântul acum raportorului, domnul Țele. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc curții de conturi pentru raportul anual privind descărcarea de gestiune. Ca de fiecare dată, pentru noi acest raport constituie o bază uh, pentru uh, raportul legat de descărcarea de gestiune uh, pentru comisie și mulțumesc și domnului comisar Hogan colaboratoarelor și colaboratorilor domniei sale pentru uh, acest raport anual și pentru răspunsurile amănunțite la cele peste 40 de întrebări scrise pe care le-am trimis. Agricultura este întotdeauna în centrul atenției când e vorba despre descărcarea de gestiune, pentru că 40% din mijloacele financiare ale bugetului uh, european sunt virate spre acest domeniu al agriculturii. Deci este un lucru care merită toată atenția noastră. De fapt, descărcarea de gestiune nu ar trebui să fie doar o chestiune care se bazeze pe câteva date și cifre, ci este vorba și despre o evaluare a modului în care obiectivele pe care le-am urmărit noi în cadrul politicii agrare comune au fost atinse. Trebuie să existe o evaluare politică, să vedem care este valoarea adăugată pe care PAC-ul îl aduce sau o aduce. Asta și uh, gândindu-ne la uh, viitorul cadru financiar multianual, pentru că această dezbatere ne așteaptă și cu siguranță va avea o influență asupra repartizării banilor pe viitor și să mai ținem seama și de faptul că una din marile țări donatoare urmează să părăsească Uniunea Europeană, ceea ce va transforma această discuție într una și mai tensionată. În ce privește uh, sumele virate și dificultățile legate de noile reguli, de pildă cele de ecologizare, chestiune care a fost menționată și de către Curtea de Conturi, uh, Trebuie să vedem uh, dacă uh, s-au îmbunătățit lucrurile, iar Curtea de Conturi a constatat deja o evoluție pozitivă, dar așteptăm și raportul special. Raportul Comisiei constată că în primul pilon a existat o creștere a cotei de la 1,38% la 1,9%. Uh, și suntem uh, încă sub un uh, prag uh, de risc. O stabilizare de 4% în dezvoltarea rurală s-a putut constata, deci suntem încă peste un prag pe care ni-l dorim iar măsurile de îmbunătățire a ratei erorilor uh, se pare că uh, dau roade. Dar avem de-a face cu actori diferiți în statele membre și uh, sperăm ca această rată până la urmă să poată fi redusă substanțial. Sigur, am unele dubii, dar 4% mi se pare deja o valoare. De asemenea, 2,85% a fost o cotă la uh, produsele de marcă. 4,9 este cota pentru uh, uh, dezvoltarea rurală. Deci în primul pilon ne aflăm încă sub nivelul uh, constatat. Politica agrară comună are o rată de erori de 2,5%. Uh, deci, atât controlorii cât și instituțiile care uh, trebuie să fie controlate uh, au ajuns până la urmă la aceeași concluzie și cred că aceasta este uh, calea cea bună pe care ne-am înscris în ultimii ani. Cifrele vorbesc de la sine. Care sunt concluziile pe care uh, le putem trage? În legătură cu ecologizarea, domnule comisar, ați constatat că și colegii mei din comisie au adresat, v-au adresat multe întrebări în legătură uh, cu ecologizarea. Avem și din partea Curții de Conturi o analiză interesantă și, spuneam, așteptăm și un raport special în legătură cu ecologizarea. De data aceasta, punctele de vedere ale Comisiei și Curții de Conturi uh, sunt uh, asemănătoare. Trebuie luate măsuri standard, diversificarea în recoltare, uh, de asemenea în ce privește pășunile durabile, preocupări legate de protecția mediului înconjurător. Aici unele state membre um, par a fi încă supra-solicitate și de fapt, fostul sistem uh, cost compliance se pare că funcționează încă, dar în clipa de față, dacă aplicăm trei sisteme diferite cu uh, instrumente administrative diferite, asta nu ar corespunde dorinței inițiale de simplificare a lucrurilor. Deci, acest obiectiv al simplificării, inclusiv în domeniul politicii agrare, trebuie să se afle în centrul atenției. Aș dori să mă refer și la valoarea adăugată pe care ecologizarea um, o poate aduce. În documentul pentru 2016 se spune și citez în engleză fermierii vor trebui să-și uh, schimbe uh, recoltele pe aproximativ 1% din terenul agrar uh, pe care îl dețin pentru a um, se supune cerințelor Uniunii Europene. Limited impact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 Un raport din martie 2017 este ceva mai optimist în ce privește transpunerea în practică a obligațiilor legate de uh, proceduri ecologice pe terenul uh, agricol. Concluziile Comisiei și Curții de Conturi. Um, sunt de acord că în clipa de față uh, nu, um, noile cerințe nu au dus la modificări substanțiale în marile um, întreprinderi agricole. Deci uh, s-ar putea ca în primul pilon să nu avem o problemă legată de uh, respectarea uh, acestor obligații, ci mai degrabă de performanță. Deci avem unele uh, rezultate. În programul pentru fermierii tineri uh, nu au uh, fost constatate irregularități, dar se constată că deja ne apropiem de efectele scontate. Și Cred că trebuie acționat unitar pentru a îmbunătăți rezultatele. În ce privește um, datele furnizate de statele membre, uh, cât de demne de încredere sunt ele. Direcția Generală Agri um, a, luat, a recurs la 52 de suplimentări um, a fondurilor, dar aceste ajustări um, au reprezentat mai puțin de 1% din fonduri. În legătură cu indicatorii cheie și repartizarea echitabilă a mijloacelor um, agrare, în anteriorul raport um, spuneam deja că nu este permis ca 45% Uh, din întreprinderile din Uniunea Europeană să obțină un profit mai mic de 4.000 uh, de euro pe an. Um, asta este o situație îngrijorătoare și eu cred că ar trebui să dispunem și de o bază de date mai corectă în ce privește repartizarea fondurilor, pentru că dacă privești la aceste cifre ai impresia că doar uh, marile întreprinderi care înregistrau și până acum mult profit uh, câștigă și mai mult în timp ce fermierii mici deja sunt la limita subsistenței. Deci nu sunt încurajați suficient, iar 51% ă, dintre cei care au beneficiat de plăți directe ă, au primit mai puțin de 1250 de euro, ceea ce este, reprezintă până la urmă 4% din totalul plăților directe. Deci, sigur că această situație nu poate fi rezolvată pe parcursul unui singur an, dar trebuie să ne întrebăm de ce eh, Comisia nu a declanșat deja o dezbatere chiar la nivelul Consiliului și ne întrebăm ce intenționează Comisia să facă pe viitor pentru ca aceste neajunsuri să fie înlăturate, pentru că, eh, de fapt, eh, de, se cere din partea Uniunii Europene ca în ce privește repartizarea fondurilor pentru agricultură agricultură să uh, fim mai echitabili. Și dacă ne gândim și la situația din Germania, există deja un schimb de proprietari, mari investitori achiziționează terenuri agricole și păduri în volum foarte mare sau uh, achiziționează acțiuni în cadrul unor întreprinderi agricole. Deci asta dovedește că agricultura și uh, industria forestieră uh, este uh, Uh, un uh, scop uh, pentru mari întreprinzători, că pot fi profitabile, dar asta până la urmă contribuie la marea industrializare inclusiv a agriculturii. Să vedem dacă prin sistemele noastre putem să acționăm în promovarea agriculturii pe viitor, pentru că atunci când uh, circul prin țară uh, constat și că multe uh, suprafețe deja sunt împrejmuite pentru a fi folosite pentru obținerea de biogaz. În regulamentul Omnibus, Comisia propune să extindem conceptul de fermier activ, deci uh, și Uniunea uh, Fermierilor din Brandenburg um, are asemenea obiective. S-ar putea ca întreprinderi uh, ai căror acționari sunt necunoscuți să nu poată uh, să fie uh, considerate ca uniuni ale fermierilor și să beneficieze de uh, subvenții pentru agricultori. Trebuie să îi susținem pe cei care chiar lucrează pământul la fața locului și care cultivă o agricultură durabilă. În aceeași propunere, Comisia vorbește despre conceptul de îndeplinire a condițiilor de plată și în ce privește tinerii fermieri, Comisia a efectuat o analiză. A trebuit să ținem seama și de flexibilitatea conceptului de pășuni durabile, dar uh, s-ar putea uh, să se extindă și asupra fețelor în care există și uh, copaci și tufișuri. Următoarea întrebare pe care aș adresa-o Comisiei, domnule comisar, actuala descărcare de gestiune ne oferă o ocazie să evaluăm politicile noastre înainte de a negocia următorul CFM. Pentru că sunt și membru în uh, Comisia pentru Dezvoltare, v-aș ruga să ne spuneți dacă uh, există, este justificat reproșul că uh, un spor al exportului produselor agricole din Uniunea Europeană spre piețele terțe poate să contribuie la uh, distrugerea piețelor agricole locale, uh, inclusiv din Africa Uh, și în felul acesta uh, există o uh, concurență neloială pe care am putea să o exercităm asupra fermierilor din aceste regiuni, din statele terțe. Deci, mai ales dacă este vorba de întreprinderi din Uniunea Europeană care beneficiază de bani publici, sunt subvenționate și în cazul acesta uh, mi se pare că uh, procedura ar fi incorrectă. Pentru că uh, au existat și probleme în care întreprinderile agricole au fost supuse unor situații riscante pentru că nu au mai găsit piață de desfacere pentru produsele lor. Prin Uniunea Vamală au putut să recurgă la exportul uh, spre state terțe, inclusiv spre Rusia uh, la un moment dat. După aceea, repartizarea uh, banilor pentru agricultură ar trebui să, corect, ar trebui să fie un obiectiv comun și sper să putem acționa în acest sens pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman, and thank you, Mrs. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Zeller. Aș dori să repetă ceea ce a spus și dumneavoastră, doamnă președinte și domnul Țeller, trebuie într-adevăr să uh, examinăm cu mare atenție ce figurează în raportul privind dezvoltarea rurală. Uh, am spus că uh, cifrele au scăzut și trebuie să vedem cum putem face să îmbunătățim situația, să vedem ce se întâmplă, de exemplu, cu achizițiile publice și la proiectele care au permis statelor membre să Uh, uh, um, crească, deci uh, să scadă rata de eroare. Sigur, situația este complexă, trebuie să ținem cont de schimbările legislative și toată această politică de simplificare pe care ne-o propunem pentru 2020. Am făcut acest lucru deja cu ocazia regulamentului Omnibus. În ce privește plus valoarea pe care pacul o aduce, cu siguranță trebuie să examinăm acest aspect cu ocazia Uh, dezbaterilor privind uh, viitorul cadru financiar uh, multianual, dar PAC-ul este singura politică europeană total finanțată din fonduri europene. E o politică de succes pentru că a generat hrană de calitate pentru cetățenii europeni, dar care aduce și locuri de muncă numeroase la țară Uh, și permite statelor membre să exporte bunuri de calitate și uh, produse de calitate în afara Uniunii Europene, ceea ce duce la uh, echilibrarea balanței de plăți. Permite și fermierilor să Uh, supraviețuiască, dar și să uh, promoveze modelul de fermă de familie și să trăiască de pe urma acestei activități. Dar uh, avem și persoane care generează bunuri publice. Mă gândesc, de exemplu, la mediu, la climă, la calitatea apei. Sunt aspecte tot mai importante pe agenda politică, dar și pentru protecția zăcămintelor naturale și din uh, declarația mea de mâine cu privire la comunicarea referitoare la noul PAC după 2020, veți constata că va exista o cerință uh, privind uh, uh, obiective ambițioase de protecția mediului, tocmai ca să putem să uh, atingem obiectivele de mediu uh, pentru 2018. Uh, deci pentru a face față obiectivelor stabilite la COP21, obiectivelor din 2015 și așa mai departe. Deci agricultura, ca și alte domenii, uh, are un rol, rol uh, important de jucat. Și trebuie să ne asigurăm că banii pe care fermierii îi primesc de la contribuabilii europeni sunt bine cheltuiți. Sigur că trebuie să ținem cont de Brexit și probabil că va fi o Uh, deci ultima contribuție în acest an la bugetul european și la bugetul pentru agricultură. Dar dacă statele europene nu doresc să facă contribuții suplimentare uh, față de cei 1% din PIB, sigur că va trebui să tăiem uh, peste tot și agricultura va fi prima vizată. În ceea ce privește ecologizarea suntem uh, mulțumiți de rezultatele uh, raportului anual uh, pe 2016 cu privire la primul an de punere în aplicare a noii PAC. S-au întâmplat foarte multe, mai ales în ce privește măsurile de mediu, care au fost într-adevăr complexe. Sunt de acord că va trebui poate să le simplificăm, o să revin la asupra acestui aspect mai târziu, dar primul an, 2016, uh, a fost uh, un an de învățare, mai ales pentru fermieri, dar și pentru agențiile de plată. S-au uh, identificat și câteva lacune, deci uh, rata de eroare a fost destul de mare, dar sub pragul uh, uh propus și vă pot spune că planuri de acțiune sunt puse în aplicare pentru a corecta situația pe viitor. Rata de eroare a crescut, așa cum am spus. Deci, 98% din uh, cheltuielile reprezentate uh, uh, prin plăți directe, deci au fost o, o, un adevărat succes pentru primul an. Așa cum spuneam, avem acțiuni pentru simplificare în domeniul dezvoltării rurale care sunt în curs. În ceea ce privește performanța uh, de înverzire sau de ecologizare, cum funcționează acest proces, 77% din terenul agricol uh, face obiectul cel puțin unei măsuri de uh, ecologizare. Și sigur s-ar putea să fie vorba doar de o măsură, însă totuși aceasta denotă faptul că 77% din terenul agricol din Europeană face obiectul unei practici de ecologizare și 6,2% face, eh, deci din terenul arabil e folosit pentru agricultura ecologică. Ați vorbit și de zonele de uh, interes ecologic. Am publicat uh, un uh, act care interzicea pesticidele, știi, sigur că e un uh, act care face obiectul unor dezbateri uh, în prezent, dar în orice caz indică făgașul pe care noi dorim să o luăm și Parlamentul a și votat această propunere. Avem și o cerință pentru proteine și avem o strategie pentru proteine pentru 2018 pe care o vom uh, discuta uh, la comisiile competente pentru a ne asigura pentru a uh, reduce importurile de proteine din alte părți din lume. În ce privește aceste zone de interes ecologic, ZIE, fermierii au optat pentru 14% și nu 5% așa cum s-a propus pentru aceste uh, zie. Deci fermierii respecte această decizie a colegiuitorilor privind uh, biodiversitatea și uh, reduc uh, pesticidele și, fertil, uh, și îngrășămintele folosite în aceste zone. Sunt de acord, domnule Zeller, cu dumneavoastră că, într-adevăr, diversificarea culturilor a fost greu de pus în aplicare și cred că, într-adevăr, trebuie să ne îndreptăm tot mai mult spre rotația culturilor. Sigur că Uh, am uh, examinat îndeaproape la DG uh, Agri complexitatea privind ecologizarea. E clar că vom face propuneri pentru a simplifica și pentru a veni cu un model care să acorde mai multă subsidiaritate privind de până în aplicare acestor măsuri la nivel de stat membru, dar care să ne permite și să permită să avem o politică uh, agricolă care se bazează pe rezultate, pe performanțe și să nu se orienteze doar în funcție de reguli și de sancțiuni. Sigur că vom uh, examina îndeaproape uh, toate aceste reguli pentru a genera mai multe condiționalități pentru banii pe care îi acordăm fermierilor în anumite scopuri. Iar menționat și pe termierii, fermierii tineri în regulamentul Omnibus. Parlamentul deja a, a, uh, a propus o creștere de 25% până la 50% Uh, la primul pilon, dar sigur că trebuie să facem mai mult pentru a-i ajuta pe fermieri să gestioneze acești, uh, acești bani, pentru că doar 6% uh, din fermieri sunt sub 40 de ani în Europeană. Sigur că ne dorim ca tot mai mulți fermieri tineri să meargă la țară, să se instaleze la țară, având în vedere evoluția demografică. 80% din plăți, uh, se spune, sunt uh, făcute la 20% din uh, fermieri. Dar să nu uităm că dacă ne bazăm pe suprafață, suprafața fermei, atunci să recunoaștem faptul că 20% dintre fermieri au suprafața cea mai mare de teren. Sigur că va trebui, există măsuri voluntare care au fost puse la dispoziția statelor membre pentru a face față uh, uh, cerințelor uh, mai ales uh, în funcție de rezultate. Să vedem cum sunt uh, plătiți fermierii dar o analiză recentă ne arată că 72% din ajutoare sunt uh, plătite fermierilor care au ferme între 20 și 50 de hectare. Deci e clar că e vorba despre ferme familiale. S-ar putea ca uh, lucrurile să nu fie așa de sumbre. Uh, dacă spunem doar că 80% din fonduri ajung la 20% din fermieri, s-ar putea să lucrurile să pară destul de, uh, de, de negative. Dar să nu uităm că uh, statele membre au la dispoziție o combinație de măsuri pentru a um, acorda acești uh, bani. Ați menționat și Africa în contextul percepției. Adevăr, cu tot respectul pe care vi-l uh, datorez, aș dori să spun că este vorba de o percepție, respectiv că agricultura europeană duce la probleme în Africa. În 2015 am avut uh, negocierile de la Nairobi, de la OMC, și uh, s-a discutat eliminarea treptată a subvențiilor la export. Și a fost uh, greu să convingem și alt, alți parteneri precum uh, SUA să fie de acord cu noi. Uh, din 2018 uh, încolo nu vor mai exista exporturi uh, subvenționate care să meargă în Africa, cel puțin în țările cele mai dezvoltate. Cred că e o făptuire pentru Uniunea Europeană. Și avem un document de poziție cu alte țări care împărtășesc ideile noastre în ce privește subvențiile interne pe baza negocierilor OMC de la Buenos Aires, care vor avea loc în câteva săptămâni Sigur că nu trebuie să ne facem prea multe speranțe, pentru că SUA nu participă la aceste eforturi pentru a avea uh, condiții egale pentru toată lumea. <clears throat> Cum am putea, de exemplu, să, punem, să, să ajutăm uh, uh, țările africane. Avem relații foarte bune cu țările de pe continentul uh, african. Am avut o întâlnire în noiembrie 2015 iar implicarea noastră în Africa va crește Săptămâna trecută, de exemplu, s-a anunțat un program de investiții externă. 440 uh, de uh, milioane de euro vor fi investiți uh, în Africa, însă cu condiții. La Uniunea Africană, de exemplu, am convenit linii directoare pentru a permite companiilor europene, dar și Africe, pentru a defini conceptul de investiții în sectorul privat durabile, pentru a deci vom face tot uh, ce ne stă în putință pentru a ne asigura că nu denaturăm piața. Și sper că vom putea atinge acest obiectiv. Embargoul din Rusia, știți că întotdeauna am uh, sprijinit uh, fermierii din domeniul fructelor și legumelor. În ultimii trei ani, știți că a fost o problemă pentru mulți dintre fermierii noștri care produc uh, fructe și uh, legume. Nu au reușit să compenseze această pierdere uh, legată de embargoul din Rusia. Și trebuie să am reușit pe alte piețe, trebuie să vedem de ce fructele și legumele nu au reușit, dar în orice caz, până la sfârșitul anului viitor, în iunie, vom continua să sprijinim acest producător de fructe și legume pentru a contracara pierderile de piață. V-ați referit și la chestiunea din Republica Cehă, cu un presupus conflict de interese. Comisia a lansat o procedură în 2016 legată de un uh, posibil conflict de interese și uh, o nerespectare a criteriilor uh, pe care trebuie să le respecte agențiile de plăți. Aceste agenții trebuie să respecte aceste uh, criterii pentru că ele sunt stipulate prin legislație. Procedura de conformitate este încă în curs. Se respectă termenele uh, juridice. Uh, deci, deocamdată, așteptăm rezultatele acestei proceduri, deci nu mă pot pronunța. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Poate ultima uh, chestiune legată de definiția fermierului activ în regulamentul Omnibus. Am hotărât ca statele membre să aibă mai multă flexibilitate în ce privește definiția uh, fermierului activ. S-ar putea să fie uh, agrată sau nu această măsură, dar în orice caz în 2013 nu ne-am putut uh, pune de acord pe o definiție pentru toată lumea și deci efectele au fost negative. Uh, orice schimbare e binevenită și deci uh, salutăm uh, această inițiativă. Să vedem uh, ce doresc ca statele membre să definească prin fermierul activ. Dar în orice caz e clar că un fermier activ vizează agricultura și investițiile din acest domeniu. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Pentru noi, ca membrii acestei comisii, importantă este întrebarea ce se va întâmpla în Africa datorită supraproducției din Europa, dar și a plăților directe pe care le efectuăm. Este un subiect important în Germania, de pildă. Ă, există foarte multe reportaje la televiziuni despre Uniunea Europeană în care este vorba despre o fermă sau o fabrică din Africa Africa, care au dat faliment pentru că n-au mai făcut față concurenței produselor agricole din Europa. Iar uh, eu cred că uh, aceasta este o problemă. Pe de altă parte, dacă vin la noi migranți din Africa, pentru că acolo nu mai au posibilitatea să-și asigure existența, mă întreb uh, cum am putea noi să ne configurăm uh, politica pentru ca nu crea asemenea efecte nedorite. Trebuie să avem în vedere și această problemă. Iar acum dau cuvântul raportorilor din umbră, are cuvântul doamna Ayala Zender președinte. doamnă președintă. Bun venit, domnule comisar Hogan. Adevărul este că, așa ca și în cazul lui Tyson, propunerea și întrebările domnului raportor Zele ne mai lasă puține lucruri de adăugat. Fără îndoială, aș vrea însă să să vă semnalez câteva mici preocupări ale noastre. Știți mai bine decât uh, toată lumea, dat fiind că mâine există această comunicare, că această descărcare pentru 2016 coincide cu niște hotărâri importante care se iau în același timp cu privire la Brexit sau propunerea inițială a domnului Oettinger privind viitorul cadru financiar multianual. Și fără îndoială știți că muzica pe care uh, o auzim aici ne spune că pacul va fi cel care va plăti uh, pentru aceste uh, schimbări, dacă nu găsim altă victimă. Uh, dat fiindcă reprezint Spania, eu vreau să vă spun că nu sunt de acord cu așa ceva, pentru că efortul trebuie să fie bine repartizat în cazul în care va fi un astfel, nevoie de un astfel de efort. Există de asemenea o serie de preocupări legate de faptul că anumite ajutoare pot avea un impact asupra dezvoltării din anumite țări din sudul Mediteranei. Știm foarte bine că există societăți europene care s-au instalat acolo, care ajută la dezvoltarea agriculturii. Mă refer la partea de sud a Mediteranei. Și acest lucru va trebui să fie luat în considerare la un anumit moment, dat fiind că uh, se creează locuri de muncă și se ajută la dezvoltarea agriculturii din aceste țări. Deci, cumva, un echilibru trebuie să găsim. Însă, cum am spus, am o preocupare. Uh, auzim această muzică a reducerilor și aș vrea să știu în ce fel vă gândiți să uh, vă situați, cum vreți să consolidați lucrurile, atât în ceea ce privește ajutorul direct, cât și pentru dezvoltarea rurală, unde lucrurile sunt un pic mai dificile, pentru că avem plăți prin cofinanțare mai complexe. Există și o un aspect negativ al erorilor aici și, fără îndoială, lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ, dar uh, Acum că suntem în fața viitorului, avem niște probleme pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Flexibilitatea statelor membre, faptul că normele pe care noi le-am creat pentru a răspunde valorilor și obiectivelor Uniunii Europene, cu decizia din 2013, când a avut loc reforma PAC și am spus că vrem să oferim o mai mare flexibilitate statelor membre, ne-a făcut să ajungem într-o situație oarecum complicată. Pe de o parte, cum bine știți, în viitorul buget am introdus rezultate în funcție de obiective și de plus valoare europeană și există partea pe care am oferit flexibilitate mai mare statelor membre și există anumite măsuri. Ați menționat definiția pentru agricultorul activ sau participarea tinerilor în țara mea, dar toate aceste lucruri sunt foarte dificil de realizat. Mâine veți lansa o comunicare și am vrea să știm pe ce măsuri ne putem baza, în ce fel vă veți asigura că statele membre ne ajută sau se ajută pe ele, astfel încât viitoarea propunere PAC pentru 2020 să fie oarecum mai apropiată de plus valoarea europeană, de obiectivele de ecologizare, de atragerea de tineri agricultori, îmbunătățirea activității agricole și nivelul de adaptare al agriculturii la inovație și la diferite alte tendințe progresiste. Cum ne vom asigura că statele membre, prin cofinanțare și aplicarea de măsuri, fie ele retroactive sau în întârziere, nu creează probleme? Vorbim despre ecologizare, vorbim despre reducerea utilizării erbicidelor și așa mai departe. Și de fiecare dată, cu toții înțelegem că schimbările climatice au un impact, uh, un impact mult mai rapid decât ne așteptam asupra agriculturii. Dar nu doar în sud, ci și în nord. Uh, există probleme de exemplu, în sud există probleme uh, pentru că nu există suficient teren și în Belgia și în sud, um, în Belgia și în regiunile de aici există um, probleme opuse, adică se abandonează culturile viticole. Toate aceste lucruri duc la probleme la nivelul agricultorilor și am vrea să știm în ce fel v-ați gândit să remediați oarecum situația, cum se spunea în studiul de impact privind schimbările climatice. Deci, în ce fel, uh, din perspectiva viitorului, aveți în vedere măsuri care să contracareze această situație și care să introducă niște măsuri care să ne protejeze împotriva schimbării, dezastrelor cauzate de schimbările climatice. Sieben weitere Domnule comisar, mai avem șapte vorbitori pe listă. Vă rog, dacă doriți să răspundeți. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamna Ayala Sender. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră în legătură cu viitorul PAC, mai ales în ce privește flexibilitatea, dar și răspunderea cum putem să le împărțim între statele membre și Uniunea Europeană. Va trebui să continuăm să avem o politică comună agricolă, pentru că a fost o poveste de succes și în ce privește concurența, dar și valoarea adăugată pe care a creat-o la nivel uh, transfrontalier între statele membre. Dar uh, toată, tot acest, această măsură de tip calapod nu uh, are cum să face, facă față situației Uniunii Europene cu 28 de state membre, spune domnul comisar. Sigur că va trebui să insistăm pe uh, indicatori pentru a ne atinge obiectivele pe care le-am stabilit uh, prin politicile noastre pe care le pregătim și să permitem și statelor membre să se, să se adapteze la împrejurări uh, specifice. Cum uh, am putea să ne asigurăm uh, că avem banii pentru PAC? Eu nu sunt decât un uh, modest comisar, încerc să înțeleg uh, și eu uh, cum uh, putem să ne aducem contribuția, facem și noi propuneri, dar până la urmă colegiuitorii, adică statele membre și Parlamentul European vor lua decizia. Deci uh, dumneavoastră sunteți mai abilitație să știți cum va uh, arăta viitorul PAC, dar aveți dreptate, va fi o mare provocare, mai ales în termeni bugetari pentru următorul cadru financiar multianual. Uh, datorită Brexitului, dar și altor uh, politici care par să fie importante pentru unele state membre, precum uh, securitatea și migrația. Deci așteptăm sprijinul dumneavoastră pentru a ne asigura, ne asigura că pacul va avea un viitor, pentru că mulți își doresc acest lucru. În ce privește tinerii fermieri? Într-adevăr, e o chestiune de uh, gestiune comună. Și Uniunea Europeană nu fa poate face prea mult, pentru că înce- deci știți că fiscalitatea și dreptul uh, moștenirilor uh, sunt uh, de competența statelor membre și multe fac o treabă bună, dar trebuie să facă și mai mult pentru a vedea cum îi putem ajuta pe tinerii fermieri să uh, se implice mai mult în gestionarea fermelor, uh, mai mult decât o fac astăzi. Cum, îi, cum putem stimula Uh, acest amestec de uh, instrumente financiare, dar și ajutoare europene. Știți că uh, e foarte greu ca în unele state membre să se, să se rentabilizeze investițiile fermierilor tineri când preiau ferma respectivă. Poate că ar fi bine să ne gândim la instrumente financiare care să-i ajute să achiziționeze terenurile respective. În ce privește ecologizarea, v-ați referit și la ea. Într-adevăr, practicile de înverzire și felul în care uh, sunt puse în aplicare au generat uh, erori. Și statele membre și-au exprimat uh, preocuparea, însă uh, știți că și în uh, cererile pentru uh, plăți se cere ca 5% din terenul respectiv să fie uh, zone de interes uh, ecologic, uh, însă fermierii au optat pentru 14%. Deci uh, e clar că fermierii fac față uh, cerințelor legislative, chiar au mers mai departe. Deci au făcut uh, cerințe care merg mai departe decât așteptările noastre pentru a ne asigura că uh, toate aceste chestiuni legate de pășuni, de gardurile vii și așa mai departe uh, sunt tratate și devin zone de interes ecologic. 70% au făcut, dintre terenuri au fost făcut obiectul diversificării culturilor. Dar 14% din terenul uh, arabil a fost uh, declarată zonă de interes ecologic. Dar sigur că este foarte o, o, e o chestiune problematică. În ce privește pășunile uh, permanente, ele reprezintă 29%. În unele țări se spune că e vorba chiar de 90% sunt uh, zone, există și zone care fac obiectul unor măsuri de protecție speciale și în legătură cu catastrofele naturale, știți că au fost uh, incendii în Spania, în Portugalia, au fost inundații în alte țări, precum uh, în Finlanda, țările Baltice. Sunt chestiuni foarte importante care uh, ne preocupă din uh, diverse motive, din uh, sudul Europei până în nordul ei. Și trebuie să vedem cum putem avea o mai bună gestiune a riscurilor în zonele rurale, pentru a ajuta comunitățile rurale. Și flexibilitățile din domeniul programelor privind dezvoltarea rurală pentru a permite plățile cât mai repede, ar trebui să fie, această flexibilitate ar trebui să fie aplicată și în domeniul catastrofelor naturale au funcționat uh, și în 2016, dar trebuie să fie luate și măsuri uh, legate de protecția mediului pentru mm, a arăta că, într-adevăr, protecția climei reprezintă o prioritate pentru noi și pentru politicile de după 2020. Frau Kollegin Labajova, Thank you, Commissioner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru că ați răspuns tuturor întrebărilor noastre, care se intensifică de la an la an. E un exercițiu foarte bun pentru noi toți și pentru comisie până la urmă. Eu am o singură întrebare suplimentară privind simplificarea. Am pus aceeași întrebare comisarului Tyson ieri și uh, Uh, anume că statele membre cunosc foarte puține detalii cu privire la această schemă cu costuri simplificate. Mă bucur să văd uh, rezultatele care rezultă din simplificare și utilizarea costurilor simplificate. Știm cu toții că aceste costuri reduc povara administrativă asupra beneficiarilor și riscul de erori. Având în vedere acest lucru, am vrea să știm de ce este nevoie să promovăm utilizarea costurilor simplificate. Regulamentul 1307 din 2013 permite micilor agricultori să beneficieze de schema simplificată, însă există state membre care au ales să nu aplice această schemă. Așa că e o întrebare pentru dumneavoastră, domnule comisar, și pentru curte. De ce există state membre care sunt așa de uh, ezitante să folosească această schemă și în ce măsură Comisia reușește să promoveze această schemă ca o măsură pentru reducerea costurilor și erorilor administrative? veți duce mai departe această schemă simplificată în cadrul financiar după 2020 și nou regulament PAC? Cum intenționați să faceți acest lucru și să folosiți costurile acestea simplificate? Și Sigur că nu m-ar deranja dacă ați putea să intrați în detaliu un pic cu privire la comunicarea pe care o veți publica mâine. Pentru că dacă nu o prezentați Comisiei Bugetare Favorite, cui o să o prezentați dinainte? Deci mi-ar plăcea să aud câteva detalii concrete. Mulțumesc. Domnule comisar. Domnule comisar, vă rog să răspundeți și la această întrebare a colegei. Just... Mulțumesc foarte mult, doamnă Glabaiova. În ceea ce privește costurile simplificate, ca și dumneavoastră și eu sunt pentru această opțiune. Am adus schimbări la nivelul omnibus pentru a ajuta statele membre să implementeze opțiunile discutate. Există unele obstacole care au fost identificate și le eliminăm prin acordul omnibus. S-a propus să nu se includă metoda de calcul pentru opțiunile de sim- costuri simplificate în programele rurale, ci ca aceasta să fie definită într-o decizie ulterioară. Prin urmare, această metodă se bazează pe restul fondurilor uh, EC. Sper să reușim să ajungem la o aliniere între ceea ce ne cere Comisia Regii și ceea ce face comisarul Tyson. Ideea este să avem niște reguli comune pentru genul acesta de programe. Mai multe informații nu vă pot da cu privire la comunicarea PAC. Va trebui să uh, aveți încredere uh, că vom face prezentările acestea mâine. Dar sigur, anul viitor îmi puteți pune întrebări uh, cu privire la toate lucrurile pe care o să le anunțăm mâine. Mulțumesc. Domnul Flanagan, vă rog. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Ratele de eroare cum subliniem de fiecare dată, este vorba despre greșeli. Există oameni care vor să arate că aceste greșeli sunt fraude, dar a greși este uman. Uh, schemele însă sunt foarte complexe și uneori trebuie să depășești nivelul uman pentru a reuși să navighezi prin ele. Sper să avem un răspuns mâine, pentru că pilonul 1 pare să capete prioritate în ceea ce privește simplificarea. Însă fermierii în situații financiare mai instabile din pilonul 2 n-au uh, primit același mesaj. Ideea este că suntem contactați de mulți oameni cu aceleași întrebări referitoare la ce se întâmplă cu aceste erori? Uh, ele vin din cauza că vorbim despre niște scheme foarte complicate. Ne-am adresat uh, comisiei. De exemplu, Departamentul de Agricultură a primit informații cu privire la cum funcționează schema, dar până când mesajul a ajuns la fermier, lucrurile s-au schimbat și lucrul acesta se întâmplă în mod repetat. Și comisia ne spune, da, da, asta ține până la urmă de statele membre ei bine, acesta nu este un caz izolat, e o situație care se produce foarte frecvent. Ce puteți face în acest sens? Pentru că fermierii vor să rămână în schemă, dar e imposibil. Avem un, o persoană, un fermier, care a fost întrebat de comisie de ce nu vorbiți cu un consilier uh, dar schemele acestea sunt așa de complexe încât persoana respectivă a spus până acum câteva săptămâni eram eu consilier și n-am reușit să înțeleg. Deci când uh, ajungem să vorbim despre greșeli, trebuie să înțelegem că ele rezultă din complexitatea sistemului. Și asta trebuie să schimbăm. Uh, Uh, aud pe cineva din grupuri politice complet diferite de ale mele, deci uh, domnul Zeller în cealaltă parte a spectrului politic, care luptă constant pentru a schimba situația, conform căreia 80% din bani ajung la 20% din fermieri. Am uh, vești pentru dumneavoastră, domnule Zeller. Dacă mergeți în Irlanda, ați fi descris ca un comunist și nu e o invenție. Asta vine din ce s-a spus în ultimele negocieri privind pacul de către John Bryan din cea mai mare organizație de fermieri. El a descris ideea convergenței și a ratei unice și a degresivității ca fiind măsuri comuniste, ca fiind un comunism. Uh, iată ceva foarte interesant. Cu asta vă confruntați persoana respectivă care numește acest lucru comunist uh, uh, este numit uh, ca fiind candidatul favorit care să-l locuiască pe comisarul Hogan în Parlamentul meu. Și asta pentru că au cam aceleași viziune asupra situației. Nu cred că trebuie să răspund la ultima parte a intervenției, e doar părerea domnului Flanagan. Domnul Zeller va hotărâ cum să răspund aici, dar în ceea ce privește schimbările la nivelul ratei erorii și a fraudei, sigur că trebuie să uh, diferențiem între cele două situații. Când vorbim despre rata erorii, vorbim despre erori, nu despre fraudei. Și am arătat astăzi în discuția pe care am avut-o că avem totuși un sistem de control solid în ceea ce privește gestionarea agriculturii. Cum a spus și Olaf în raportul Comisiei din 2016, există foarte puține cauzuri de fraudă în proiectele și schemele PAC. În ultimii cinci ani, acestea reprezintă 0,11% din plățile pentru agricultură, din care doar 0,03% pentru Fondul European pentru Orientare în Agricultură. Deci eu spun că e o situație destul de bună. În ceea ce privește simplificarea politicii, sunt de acord, trebuie să fie făcute mai multe eforturi. Și e vorba de gestionare partajată între UE și statele membre. Există sistemele uh, și trebuie să ne asigurăm în numele contribuabililor că banii merg pentru scopurile alese uh, la fermieri. În ceea ce privește plățile pe pilonul 1 și frustrările existente la nivelul agricultorilor cu privire la aplicarea pentru plățile de bază, am făcut totuși schimbări semnificative în ultimii doi ani, care au mers spre simplificare. Și acum avem o verificare preliminară a tuturor cererilor în fiecare stat membru și astfel se elimină toate micile erori care pot să dea naștere la mari frustrări până la urmă pe, pentru mulți dintre agricultori, pentru că pentru mici greșeli uh, își pot pierde toate plățile, ceea ce sigur că nu e corect. Deci pentru prima greșeală, eroare, am introdus un sistem de cartonaj galben, ceea ce înseamnă că dacă s-a dovedit că este o greșeală cu bună credință, uh, există o reducere proporțională la nivelul plăților administrative ca sancțiuni, dar o să le dăm și posibilitatea să corecteze pe viitor acele greșeli. Deci e o abordare destul de logică și în același timp trebuie să ne asigurăm că avem și sistemele care să protejeze banii contribuabililor. Deci încercăm să ajungem la acest echilibru între fraude și erori de, de, de bună credință. Și cred că ați înțeles că aceste erori de care vorbim în rata erorii sunt erori de bună credință, nu fraude. Kollege Ashworth, bitte. Domnul Ashworth. Mulțumesc, doamnă președintă. Câteva comentarii, dacă îmi permiteți, domnule comisar. Bine ați venit în comisia noastră. În primul rând, sunt de părere că 2,5% e un indice de eroare, e un indice foarte bun, mai ales având în vedere de unde venim. Și în al doilea rând, având în vedere chestiunile care pot să ducă la confuzii legate de această ecologizare și având în vedere implicarea extrem de masivă, lucrurile ar fi putut să meargă mult mai rău. Eu cred că rezultatele sunt de fapt destul de bune și vreau să felicit Comisia și pe toți cei implicați pentru că cred că acest lucru ne arată că avem de-a face cu un sistem bine gestionat care evoluează cum ne dorim. ne bucurăm că ne-ați vorbit de simplificare și sperăm că aceasta să mm, se intensifice. Dar sunt de acord că vor apărea noi provocări uh, în sistem. Fie că va avea loc un Brexit sau nu, chiar dacă nici n-am vorbit despre asta, un lucru e clar. Finanțarea industriei printr-un procentaj din cheltuielile totale, PAC, din bugetul total, uh, se va reduce. Deci, pe viitor va trebui să schimbăm, să ne schimbăm uh, obiectivele. Pe lângă valoare pentru bani, trebuie să ne axăm mai mult pe rezultate. Și aș vrea, în încheiere, să dau un exemplu Există niște chestiuni constante pentru o industrie problematice, adică diferențierea între interesele celor implicați în producția alimentară și gestionarea terenurilor și interesul celor implicați în um, cumpărarea de terenuri. Aceasta este o problemă de mult timp am constatat-o, de când mă ocup de agricultură. Există din ce în ce mai, mult țări, mai multe țări din Uniunea Europeană în care eh, performanța terenurilor și nivelul de proprietate nu este o, un raport echilibrat și de aceea aș sugera să ne axăm pe rezultate, adică să avem noi eforturi care să fie țin, pe, pe baza cărora să fie țintit acest suport. Mulțumesc! Well, I, I can summarize my answer to... Bun, uh, foarte pe scurt, uh, <laughs> pentru domnul Ashworth, sunt absolut de acord cu tot ce a spus, dar poate că se așteaptă la mai mult. Este într-adevăr o surpriză pentru noi că această rata erorilor în ce privește ecologizarea este atât de scăzută, pentru că se s-a introdus o schemă nouă care a fost considerată ca fiind foarte complexă pentru fermierii din statele membre. Deci, într-adevăr, este o surpriză sinceră că această rată a erorilor a fost atât de mică. Trebuie să felicităm pe toți cei care au fost implicați în acest proces. Trebuie să le facem acest compliment pentru că au um, aplicat adecvat um, liniile directoare care i-au ghidat în aplicarea acestei schimbi și colegii mei din Direcția Generală Agri și cei din statele membre au acționat corect, dar a fost nevoie de timp până când lucrurile au putut să funcționeze. Acum, sigur că trebuie să ne uh, concentrăm pe uh, modul în care fermierii noștri pot să aplice regulile pe care le adoptăm, pentru că această definiție fermier activ este una foarte dificilă, trebuie să întreprindem mai multe uh, pentru a avea o abordare adecvată față de fermierii uh, activi, pentru că știm foarte bine cât trudesc ei trezindu-se în uh, încă în orele, în opții pentru a lucra pentru familiile lor. Da, este vorba despre uh, un domeniu agrar în care spun, importanța este ca cea a bisericii catolice în acțiunea corect, pentru că nimeni nu are experiență ca dumneavoastră. Domnul Salafranca. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim, domnule comisar, pentru explicații. Evident, politica agricolă comune este o politică cu un mare succes în Uniunea Europeană și a încercat să garanteze un nivel de venit de bază pentru agricultorii noștri și ca piața europeană să aibă produse alimentare în condiții bune și eficiente. Deci, evident, politica aceasta este absolut necesară. Fără îndoială, lucrurile s-au schimbat și, în acest sens, avem și reforma politicii agricole comune. Cred că raportorul nostru, domnul Zeller, a explicat lucrurile foarte bine. Această politică absorbe 40% din bugetul comunitar, o parte semnificativă, și evident este vorba nu doar despre uh, ratele erorii care au fost reduse, dar și despre uh, eficientizare și despre atingerea obiectivelor pe care ni le-am stabilit. Domnule comisar, pe mine mă preocupă situația tinerilor agricultori există sume mari care merg înspre aceștia și nu știu dacă ne atingem obiectivele dorite. Ați vorbit, pe bună dreptate, despre faptul că normele de drept succesoral de transmitere a proprietății țin de statele membre ale Uniunii Europene. Dar aș vrea să știu dacă aveți niște cifre concrete cu privire la câți tineri agricultori în momentul de față fac parte din populația activă a Uniunii Europene. Uh, sunt niște cifre de bază. Cât reprezintă populația agricolă la, în um, cadrul populației totale a Uniunii Europene și cât reprezintă contribuția agriculturii? Uh, deci cât din agric- ce procent din PIB este reprezentat de agricultură? Mă alătur observațiilor făcute de domnul Zelă cu privire la erorile detectate de Curtea de Conturi în ceea ce privește suprafețele de interes ecologic. Curtea de Conturi ne-a spus că organismele de plată nu au informații fiabile cu privire la categoriile de terenuri în ceea ce privește ajutoarele directe. Apoi, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, există erori regate la, de terenurile nesubvenționabile și de Există beneficiari care nu și-au arătat legătura cu exploatațiile în cauză, conform cerințelor naționale. Mi se par niște lucruri pe care trebuie să le reținem din raport. Și în ceea ce privește regularitatea informațiilor venite din partea Direcției Generale Agricultură, Curtea de Conturi ne-a spus că uh, nu există o bună comunicare și recomandă îmbunătățirea în ceea ce privește modul în care se efectuează calculele și procentajelor. Sper că luați în calcul aceste recomandări și că vă veți ocupa de modul în care să îmbunătățiți aceste erori și insuficiente. Și ca să nu mă mai prelungesc, doamnă președinte, am o ultimă întrebare legată de faptul că Uniunea Europeană are în contextul globalizării și a schimbărilor după schimbarea administrației americane, deci are o nouă politică comercială. În cadrul acestei noi politici comerciale, Uniunea Europeană a ieșit cu un sold pozitiv, atât la balanța comercială, cât și în ceea ce privește bunurile și serviciile. Și aici includem și produsele agricole. Cred, domnule comisar, că nu trebuie să ne temem de acordurile de liber schimb, Cred că trebuie să încercăm să găsim o formulă de echilibru între principiile um, pe care ne bazăm, și anume libera concurență, dar trebuie să respectăm și regulile care vin din apartenența la un club și aici mă refer la PAC. Deci aceste acorduri de liber schimb reprezintă surse de venituri și oportunități pentru toate sectoarele economice europene și aș vrea să știu dacă în cadrul reformei PAC, vă gândiți la o serie de măsuri prin care să potențați sau să eliminați o parte dintre efectele negative care pot fi generate de aceste acorduri și dacă aveți în vedere și oportunitățile ce pot fi prezentate de noile piețe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Salafranca Sanchez. În legătură cu tinerii fermieri, împărtășesc preocuparea dumneavoastră. Uh, este nevoie să motivăm mai mulți tineri să activeze în domeniul rural, uh, pentru că uh, deja majoritatea fermierilor au depășit vârsta de 40 de ani, doar 6% sunt tineri. Deci eh, trebuie să motivăm poate și prin plățile directe pentru tinerii fermieri care își încep activitatea, care vor avea eh, startup-uri. Iar pentru anul financiar 2016 un uh, număr mare de fermieri tineri s-au calificat, dar până la urmă au reprezentat doar 4% dintre beneficiarii plăților directe programăm uh, pentru anul în curs un uh, număr mai mare de uh, tineri fermieri care să fie beneficiarii plăților directe. Avem programe care să susțină până la urmă investițiile pregătirea profesională pentru tinerii fermieri. Nu știu dacă am fost suficient de eficienți până acum, probabil că nu. Tocmai de aceea am inițiat cu statele membre acțiuni de stimulare, am schimbat în anumite state eh, modul de impozitare pentru activitatea tinerilor fermieri. Deci eh, sperăm eh, să putem să-i stimulăm mai mult pe tineri să activeze și în zona rurală. În ce privește domeniul ecologic, și principalele preocupări. În legislația noastră avem uh, un obiectiv de 5% uh, de finanțare, dar știți că până la urmă 14% din terenul arabil ar trebui uh, să fie supus acestor programe de ecologizare și uh, avem uh, și proiectele legate de biodiversitate. Nu știu dacă impactul a fost uh, cel scontat. Au fost exprimate unele puncte de vedere din partea fermierilor că um, este dificil să identifici o zonă agrară arbitrar pentru a aplica un program de ecologizare, dar Eh, până la urmă și schema de plată pentru fermier ar putea să devină interesantă pentru a susține până la urmă acest proiect. Dar și aici trebuie să facem mai mult pentru că bunurile eh, agricole au un impact asupra societății. Eh, în ce privește politica comercială. Vă asigur că nu mi-e teamă de acordurile financiare, pentru că în ultimii ani am încheiat multe acorduri comerciale uh, cu Vietnamul, cu Japonia, cu Singapore. Urmează să fie adoptate de Parlamentul European, bineînțeles uh, și cu Canada și uh, ur- urmărim și concluziile negocierilor cu Mexicul și cu statele Mercosur. Dar trebuie să fim realiști, să vedem ce uh, putem uh, să oferim în cadrul uh, relațiilor comerciale. Și să știți că și agricultura până la urmă este supusă unei presiuni în contextul negocierilor cu Mercosur, de pildă. Da, sigur că și în stat, țara dumneavoastră aveți o dilemă clasică în ce privește um, activitatea fermierilor. Uh, dar uh, sigur că trebuie să cumpărim foarte bine când încheiem acordurile comerciale. Iar în ce privește impactul negativ al unui acord comercial asupra agriculturii, noi uh, trebuie să fim precauți, să avem o abordare echilibrată, să valorificăm oportunitățile. Asta încercăm să facem de altfel când negociem acorduri comerciale și avem și rezultate foarte pozitive, de pildă în relația cu Japonia. În clipa de față suntem puțin puțin sub presiune în negocierea cu statele Mercosur. Uh, sigur că uh, așteptările sunt mari în contextul globalizării. Bun, domnul Salvama și uh, salut și pe domnul Sikierski, președintele Comisiei Agri. Mulțumesc, doamna președintă, și vă mulțumesc și domnule comisar Hogan. Mulțumesc raportorului de asemenea. O discuție foarte interesantă. Nu mă aștept uh, să primesc un răspuns exact la o preocupare a mea. Dacă am reținut informațiile uh, corect în legătură cu ceea ce urmează să uh, ni se ofere mâine din partea dumneavoastră, domnule comisar. În următorul program PAC Urmează să implementăm diverse scheme propuse și se va pune mai, multă, mai mult accent pe uh, nevoia de ecologizare. Știm că în anumite state membre uh, cuvântul Bruselului este un fel de Biblie. Dar uh, Există și multă birocrație în statele membre, poate mai multă decât cea de la Bruxelles, ceea ce este deja de necrezut. Mai introduc o noțiune în acest context, simplificarea, pentru că știm că ne dorim cu toții simplificare și în ultimii ani dumneavoastră ați avut demersuri în acest sens. Ce se va întâmpla după perioada 2020, când statele membre vor uh, primi o mai mare flexibilitate și va trebui să avem o politică uh, agrară comună. Mă tem că ceea ce uh, vom primi va fi o situație confuză în diverse state membre. Dacă uh, va exista flexibilitate care este uh, salutară, este o idee grozavă, cum va încerca pe viitor comisia și cum va reuși să verifice modul în care politica agrară va rămâne o politică comună și nu se va crea uh, o mai mare confuzie pentru că sta, schemele și sistemele uh, de aplicare din statele membre vor fi mai diferențiate. Deci, dacă uh, înțelegeți ce mă preocupă pe mine, v-aș fi recunoscător pentru un răspuns. Sigur că înțeleg ceea ce încercați uh, să uh, descoperiți de pe acum. Dar ceea ce pot să spun este că uh, în clipa de față, toată lumea spune că această politică este prea complexă. Fermierul, statele membre, dar și membrii Parlamentului European sunt de această părere și doriți să știți ce doresc să întreprind. Eu uh, doresc să acționez astfel încât să avem obiective comune, să rămână o politică agrară comună, să respectăm uh, specificul pieței interne, deci să avem obiective care urmează să fie aplicate pe plan comunitar. Iar dacă statele membre uh, vor simți nevoia unei mai mari flexibilități, vor trebui să primească o accept din partea Uniunii Europene pentru implementarea acelor demersuri în perioada după 2020 pentru implementarea unor programe. Setul de reguli pe care noi le avem acum dupli, dublează într-un fel regulile pe care statele membre doresc să le aplice și ar trebui să fim uh, ceva mai atenți, să ne gândim care sunt obiectivele și după aceea să găsim uh, formulele de implementare. Noi avem deja expertiză uh, obținută în ultimii ani și trebuie până la urmă să aplicăm și noi tehnologii, inclusiv în activitatea de control. Poate că tehnologia viitorului uh, va putea să uh, permită uh, o activitate de control în care elementul uman să fie mai puțin implicat. Doresc să vă asigur că noi vom desfășura în continuare o politică marcată de dimensiunea europeană de această uh, preocupare comună. Dar sigur că vom încerca să simplificăm lucrurile astfel încât fermierii din statele membre să poată să beneficieze de uh, o relaxare. Domnul Sikierski, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, nu uh, vreau să vă răpesc mult timp, pentru că în Comisia Agri adesea avem ocazia să discutăm cu dumneavoastră, dar aș dori să uh, vă întreb în legătură cu fermierii tineri anumite lucruri. Numărul fermierilor tineri depinde de, uh, de, de profitul pe care activitatea în agricultură îl poate permite, de nivelul de viață, de condițiile de stabilitate sau instabilitate, uh, de uh, infrastructură. Unde am fi dacă nu ar exista o politică agrară comună? În acest context, trebuie să spunem că tinerii fermieri au nevoie de o strategie pe termen mai lung. Pentru că uh, e, uh, dumneavoastră ați făcut unele propuneri pentru PAC după anul 2020. Poate că această strategie ar trebui să fie prelungită și uh, să existe și niște reguli de implementare până în anii 2040-2050 pentru că condițiile externe exercită o influență din ce în ce mai mare asupra agriculturii europene. Sunt poate mai importante decât politica agrară comună. Este uh, de înțeles pentru că este vorba de competitivitate. Uh, poate că producem mai puțin decât concurenții, avem uh, ferme mai mici decât marile întreprinderi. Pe plan global, aceste procese se derulează puțin diferit. Acolo competitivitatea este mai importantă, calitatea este foarte importantă pentru produsele agricole și uh, Eh, se aplică multe măsuri. Există acorduri bilaterale, Comisia are propriile viziuni, propriile propuneri, iar politica agrară ar trebui într-un fel să se uniformizeze treptat chiar pe plan global. După aceea, concentrarea terenurilor, accesul la terenuri poate fi o problemă pentru tineri calitatea solului este importantă. De multe ori terenurile uh, sunt speculate, se investesc bani în terenurile agricole. Poate că și aceste fenomene merită să fie analizate mai profund. Și ultima întrebare. Problema siguranței problema simplificării, problema administrării. Sigur că îmi doresc o simplificare dar standardele de asemenea trebuie să fie respectate. Trebuie să existe principii care să se aplice și în aceste domenii. Dacă totul funcționează bine, e perfect, dar când apar molime la uh, animale, uh, boli uh, de toate tipurile, ne întrebăm cum reacționăm, uh, ce uh, face administrația și să știți că și contribuabilul își pune asemenea întrebări. Dorește să știe ceea ce este evident și în această ședință, pentru ce se cheltuiesc banii, cum sunt folosiți și acest aspect trebuie să fie monitorizat în detaliu. 98% din uh, fermieri utilizează acești bani corect. Dar ca în orice domeniu există și uh, persoane uh, care pot crea probleme. Mulțumesc! Domnule comisar, într-adevăr, contribuabilul dorește să știe de ce încercăm să rezolvăm problema fermierilor tineri doar investind mai mulți bani, pentru că și Curtea de Conturi ne-a spus că mai mulți bani mm, nu pot decât să contribuie decât eventual la o mică creștere a profitului. Dar cred că nu a existat vreun proiect care să fie aplicat atât de mm, ineficient ca cel dedicat tinerilor fermieri. Vă rog, domnule comisar. Doamnă președintă. Înțeleg că programul fermierilor tineri nu este deloc eficient. Da, Sigur că susținerea pe care noi o acordăm tinerilor fermieri, într-adevăr, nu uh, a fost atât de, de eficientă pe cum ne-am dorit, pentru că uh, doar 6% din fermieri au sub 40 de ani. Deci, dar trebuie să analizăm eficiența acestor programe pentru a vedea ce putem face eh, pentru a le eficientiza. Pentru că e sigur eh, zideratul este să avem cât mai mulți fermieri tineri. Dar eh, nu știu dacă este doar responsabilitatea Uniunii Europene. Cred că și statele naționale au o responsabilitate. În ce privește măsurile de fiscalitate luate, ar putea să fie la rândul lor stimulat motive pentru tineri. De asemenea, uh, mobilitatea uh, în zonele rurale este importantă. Și ne preocupă această problemă, pentru că știm că ceea ce am făcut până acum nu este atât de eficient pe cât ne-am fi dorit. Și uh, în ce privește reforma pentru perioada 2020 vom avea această problemă în vedere. După aceea trebuie să ne gândim și la uh, acordurile comerciale. Este foarte important ce întreprindem în interiorul Uniunii Europene, pentru că măsurile noastre vis-a-vis -vis de diversele uh, molime am luat măsuri. Dar uh, sigur că uh, Eh, trebuie și în afara Uniunii Europene să fie aplicate standardele pe care le așteptăm noi în ce privește calitatea hranei și eh, în ce privește indicațiile geografice am introdus unele măsuri pentru a avea garanții de calitate. Uh, trebuie să explicăm consumatorilor din Europa și de pretutindeni în lume ce înseamnă uh, alimente de înaltă calitate. După aceea trebuie să ne gândim însă și la resursele naturale și la agenda durabilității, pentru că trebuie să ne uh, protejăm uh, resursele naturale și această chestiune cred că trebuie să se afle în centrul atenției viitoarei politici PAC. Trebuie să ă, ă, vedem cum ne reorientăm gândirea ă, și spre binele consumatorului european. Deci vor fi chestiuni pe care de asemenea mâine le vom menționa. Iar în ce privește uh, managementul situațiilor acolo unde apar uh, boli la uh, animale sau plante, trebuie să ne gândim dacă este nevoie de un fond de intervenție în interiorul politicii PAC sau în afară, pentru că mai apar și alte probleme legate de dezastre naturale, incendii, inundații uh, care pot afecta uh, munca în agricultură și sigur că trebuie să avem un fond de solidaritate pentru cei afectați de asemenea fenomene în Uniunea Europeană și trebuie să existe o colaborare și între uh, direcția uh, Agri și uh, direcția Regii. Uh, în legătură cu aceste fonduri. Iar în ce privește politica agrară comună, trebuie să avem o responsabilitate socială, economică și vis-a-vis -vis de mediul înconjurător. Trebuie să existe un echilibru din acest punct de vedere. Iar în uh, ce privește exportul de produse agricole, constatăm acum că în, uh, în multe state exportul uh, a crescut. Cunosc aici situația uh, din țara mea, din Polonia, dar și din Portugalia, din Spania. Deci există și erori care uh, vin din sectorul uh, indigen și din măsurile uh, naționale care au fost luate pentru agricultură. Deci, trebuie să avem în vedere criteriile noastre economice, sociale și de mediu. Iar în ce privește experiența uh, Uh, actuală și proiecția până în anul 2050, sigur că trebuie să uh, avem proiecte foarte ambițioase, inclusiv în acordurile internaționale în această perspectivă. Mulțumesc și eu doresc să vă mai răpesc puțin timp. Vreau să vă anunț că dacă mâine în uh, comunicarea dumneavoastră veți spune că întreaga activitate de control uh, va uh, fi uh, lăsată la nivelul statelor naționale, pentru Comisia noastră ar fi un motiv de îngrijorare, pentru că ar trebui să consolidăm dialogul cu dumneavoastră pentru că eu cred că activitatea de corecție pe care Direcția Generală până acum a desfășurat-o a dus la uh, rezultate pozitive, inclusiv în ce privește plățile directe. Deci Comisia nu poate să aibă încredere 100% doar în statele membre, Curtea de Conturi să se bazeze și să aibă încredere în Comisie, pentru că eu cred că inclusiv pentru contribuabil până la urmă această formulă ar fi una nefericită. Noi nu am fi de acord cu un asemenea mod de operare și cred că ar trebui să ne opunem. Da, aș avea și câteva întrebări specifice în legătură cu raportul 16 din 2016 privind dezvoltarea rurală. Mi-aș dori să obțin Ehm, o evaluare din partea dumneavoastră cum fondul ESI ehm, a funcționat, pentru că dacă nu au existat și unele dificultăți administrative, acest fond general până la urmă a fost o reușită sau nu? Prima întrebare. Cea de-a doua întrebare se referă la ELER, pentru că aici există în Suedia 14% rata erorilor, Franța 10%, Cehia 11%, Slovacia 7%. Um, deci atunci când avem uh, planuri de acțiune, trebuie să ne gândim că există în acest domeniu probleme um, care se întind peste ani și poate că am putea să ne informați în legătură cu unele aspecte concrete. După aceea ne-a spus că autoritatea de certificare din Ungaria, care este singura care nu uh, ne-a oferit nici un fel de situație, nu a uh, certificat agenția de plăți, uh, spuneați că va fi mobilizată până în februarie 2018, dar eu mă întreb dacă o asemenea amânare este acceptabilă. Aș dori să vă asigur că doresc să vă susțin în ce privește rezolvarea conflictului din Cehia, pentru că um, au existat probleme pe care le-am uh, menționat de câțiva ani și acum chiar trebuie să ne implicăm. Dar uh, este un domeniu uh, căruia noi nu i-am uh, acordat suficientă atenție în ce privește măsurile uh, de piață. Există probleme, 7% uh, în ce privește vinul uh, din Ungaria, România are probleme, 6% erori. Aceste măsuri pentru piață dau erori. Aveți un plan de acțiune pentru a putea îmbunătăți situația? Aș dori să vă mai întreb ceva. Noi, ca membri ai Comisiei de Control Bugetar, suferim puțin că toate tipurile de control uh, uh sunt până la urmă puse în seama uh, unor formule uh, tip uh, cross compliance. Câte Uh, care este procentul de controle de specialitate și care este procentul de controle financiare. Pentru că doar uh, mai puțin de 3% din beneficiari sunt controlați de fapt, deci 97% nu sunt controlați. Eu aș vrea ca uh, controlul administrativ să fie unul 100% și mi-aș dori ca și dumneavoastră să atrageți atenția beneficiarilor și opiniei publice că, ă, de fapt, 97% din beneficiari nu sunt controlați la fața locului. controlați sunt, cum spuneam, 2,7% sau 3%. Dacă există o asemenea uh, presiune asupra uh, activității de control, dumneavoastră până la urmă astfel puși la zid, veți fi înclinați să renunțați la controle 100%. Am citit uh, o prezentare legată de Brexit. Cum considerați dumneavoastră că Brexitul va avea o influență asupra zonei uh, agricole din Irlanda, respectiv a situației din Irlanda de Nord? Și de asemenea, aș dori să vă referiți la un subiect care mă interesează de multă vreme. În domeniul agricol avem mulți membri ai Comisiei Agrar Uh, agri care sunt fermieri la ei acasă sau au fost miniștri ai agriculturii. Nu există un conflict de interese uh, pentru că, domnule Sikirski, acest lucru constituie o problemă. Nu este posibil ca în acest domeniu, până la urmă, să fie elaborate reguli de către cei care ar putea să fie direct afectați de regulile elaborate. Cum procedați dumneavoastră din acest punct de vedere al conflictelor de interese în direcția dumneavoastră? Mulțumesc că aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, Uh, vă asigur că vom voi asigura că banii contribuabililor vor fi bine cheltuiți la PAC uh, și oricine crede altceva se înșală. Sistemele pe care le-am instituit uh, pentru a proteja bugetul au dovedit în dezbaterea de astăzi că sunt funcționale rata de eroare este scăzută, este una dintre cele mai scăzute până acum și în domeniul dezvoltării rurale încercăm să facem progrese și vom continua la fel. Dar în orice caz lucrăm în acest domeniu al dezvoltării rurale pentru a reduce rata de eroare. E vorba de măsuri țintite, într-adevăr. Dar dezvoltarea rurală e foarte complexă, e cofinanțată și e un amestec de uh, proiecte care trebuie să fie îmbunătățite, e clar. Dar simplificarea politicii va uh, ajuta la reducerea ratei de eroare dar și uh, promovarea folosirii costurilor simplificate. Am spus acest lucru deja, am cooperat cu Digi Regio și uh, unul dintre uh, directorii de la Comisie implicat pentru fondurile ESI uh, încearcă să pună la punct reguli comune pentru noi, dar sigur că simplificarea uh, Uh, nu va fi suficientă pentru a reduce uh, rata de eroare sub 2%, după părerea mea. Ar fi fost nevoie în uh, cadrul anual ca această politică să fie redusă la doar câteva obiective și câteva măsuri care să fie ușor de controlat și de pus în aplicare. Deci, pe de o parte, încercăm să promovăm foarte multe activități în uh, programele rurale prin proiectele noastre, dar sigur că, clar că dacă reducem numărul de programe, vom reduce și rata de eroare. Deci trebuie să încercăm să obținem un echilibru, deci să avem obiective ambițioase, dar și să reducem erorile. În orice caz, vom discuta în continuare cu Curtea și cu Comisia dumneavoastră pentru a uh, pune în aplicare observațiile pe care le-a făcut în raportul său Curtea de Conturi. În ce privește um, situația din țările la care vă refereați, în ce privește Ungaria, în 2016, avizul cu privire, cu privire la declarația de management uh, din Ungaria, Uh, ea nu a fost confirmată pentru FEDER. Trebuie să apară în 15 uh, februarie 2018, dacă nu mă înșel, împreună cu raportul anual pentru 2017. Deci vom uh, examina avizul atunci, dar nu e pregătit încă. Conturile pentru FEADER nu au fost examinate deci vă pot asigura că pe partea financiară vom uh, aștepta informațiile. La fel, în ce privește Suedia și Slovacia, trebuie să uh, obțin mai multe informații. Nu am notat aici, dar uh, o să vă trimit. În ce privește Republica Cehă, am menționat uh, conflictul de interese și ați făcut un, o observație cu privire la conflictele de interese. Și, da, ținem cont de toate aceste sesizări le primim uh, din mai multe părți, uh, inclusiv de la OLAF și dacă sunt preocupări, vom uh, lansa anchete. Aceste anchete legate de situația din Republica Cehă. Această anchetă nu a fost finalizată și vă voi informa după ce va fi finalizată. Sigur că și statele membre au răspundere în ceea ce privește conflictul de interese. De exemplu, dacă o persoană e ministru al agriculturii, și participă la ședințe la uh, nivel european. Trebuie să ținem cont de toate aceste situații. Să mergem așa de departe uh, cu conflictul de interese în care să spunem că un fermier nu poate să participe la reuniunea Comisiei Agri, cred că ar fi o poziție prea extremă, prea extremistă. Dacă cineva își declarează conflictul de interese, atunci uh, cred că e suficient. Sigur că nu ar trebui să facă activități uh, frauduloase. în orice caz trebuie să avem un sistem uh, care să permită depunerea plângerilor. Dar uh, sperăm ca uh, și la nivel personal să se facă mai mult în ce privește conflictul de interese. În ce privește măsurile de piață. Ele mm, au generat prea multe erori, ați spus acest lucru, Sigur că ne-am uh, bazat poate prea mult pe statele membre. E clar că ele trebuie să aloce uh, resurse considerabile pentru a ne <laughs> face nouă pe placă în ce privește măsurile de piață, dar în orice caz și aici facem progrese, dar trebuie să rămânem uh, vigilenți în continuare. Mi-a spus o întrebare foarte gravă, foarte uh, dificilă în ce privește uh, definiția conceptelor de uh, management uh, financiar și auditare uh, financiară în contextul uh, cross uh, compliance. Avem 5% de rată de eroare s-a spus acest lucru și în raportul curții. Sigur că trebuie să ținem cont de rata eroare, rata de eroare materială. Ne-am pus de acord pe ea în procesul de conciere. Eu cred că lucrurile funcționează. Uh, cred că, într-adevăr, uh, în ultimii ani am acumulat experiență suficientă, am văzut, am făcut mai multe eșantioane, de exemplu, și am constatat că fermierii cunosc regulile, la fel și statele membre, câteodată nu sunt mulțumite în legătură cu ele, dar până la urmă uh, verificările pe care le avem pe baza gestionării în comune funcționează vom folosi noile tehnologii, de exemplu tehnologiile prin uh, satelit și toate sistemele pe care le vom avea la dispoziție pentru a identifica problemele din statele membre, pentru a uh, nuanța toate aceste controle uh, și măsuri pe care le avem uh, la dispoziție în domeniul uh, ecocondiționalității. Probabil mai multe pe viitor. Dar ecocondiționalitatea intervine în foarte multe domenii e de competența multor uh, direcții generale, dar ea cred că a fost un mecanism eficient și cred că vom face progrese și mai multe în această direcție pe viitor. În ce privește acțiunile climatice și de protecția mediului, prote- uh, uh, cali- protecția calității apei și așa mai departe. Dar trebuie să ne asigurăm că regulile sunt respectate. Și mă gândesc mai ales la banii pe care fermierii îi vor primi. Sigur că banii vor fi dați pe baza unor condiții. În ce privește Brexitul, nu o să vă răpesc prea mult timp, doamnă președinte. Uh, domnul Flanagan și cu mine am putea să vorbim ore în legătură cu uh, implicațiile. Veștile pentru Irlanda nu sunt bune, dar nici pentru Regatul Unic, nici pentru Uniunea Europeană. Mai ales în Irlanda, datorită um, relațiilor comerciale integrate cu Regatul Unit și acestei zone comune de călătorie din 1921. Vă dați seama că e o problemă mare pentru administrație, dar și pentru capacitatea de a face comerț a țării noastre. 48% din uh, schimburile comerciale agricole se fac cu Regatul Unit. Și apoi în ce privește uh, insula irlandeză, 3 miliarde de litri de lapte uh, în zonele, în, în um, Uh, perioada de vârf, e, uh, aceste milioane sunt procesate în uh, Regatul Unit. Deci vă dați seama consecințele. Sunt tot felul de schimburi, de trecere ale frontierei înspre nord și sud. Deci e o chestiune politică foarte gravă și am ajuns la acest moment greu din istoria noastră, înainte de a avea pacea și liniștea pe care ne-a dus-o procesul de pace. Deci între Irland Republica Irlandeză, Irlanda de Nord și apoi cu insula Uh, britanică. De mai multe ori am spus acest lucru că eu cred că regatul din, uh, de ce cetățenii din uh, Regatul Unit au votat pentru a părăsi uh, Uniunea Europeană, dar nu-și doresc să elimine anumite măsuri practice pentru a se asigura că relațiile comerciale și fluxurile de persoane între Irlanda și Regatul Unit continuă pe viitor. Deci este o mare provocare, un proces politic de amploare și sper ca Uh, bunăvoința celor 26 de uh, state restante se va manifesta față de uh, Republica Irlandeză. What... Nu am înțeles ce spuneați în legătură cu integrarea Eller și Easy. Easy. Deocamdată negociem cu doamna comisar Tyson și cu doamna Crețu în legătură cu reguli comune și nu reguli unice pentru programele uh, variate pe care le avem. Cred că putem uh, asigura complementaritate și multe sinergii pentru a înlătura birocrația inutilă legată de aceste programe. Și sperăm să avem uh, propuneri legislative în 2018 pentru perioada după 2020 care să aducă o îmbunătățire față de situația actuală. Domnul Vont, Von, cei mai buni la rămân la sfârșit. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc și eu. Îmi pare rău că a trebuit să părăsesc sala, a trebuit să răspund la un telefon. Sper că nu ați răspuns la întrebări pe care uh, vi le voi pune deja. Aș dori să vă mulțumesc pentru observațiile făcute în legătură cu Regatul Unit cu privire la Brexit. Sigur că Uh, s-a discutat foarte mult de opțiunile pe care Regatul uh, Unit le are în ce privește chestiunea uh, frontierelor sau a granițelor. S-a vorbit foarte mult despre implicațiile pentru fermierii din Regatul Unit în urma Brexitului. Vă încurajez să continuați să faceți astfel de declarații, pentru că totuși ele au un impact, o influență asupra guvernului britanic și poate că vă vor asculta pe dumneavoastră sau și pe mine, noi care ne dorim abordări de bun simț, să spunem. Ați spus că uh, fermierilor li se dă totul și până la urmă tot nu sunt uh, uh mulțumiți. Deci nu e ușoară misiunea dumneavoastră. Uh, în legătură cu programele actuale au fost plângeri legate de plățile directe, mai ales din partea fermierilor, dar și de guvernul britanic în legătură cu plățile târzii legate de aceste plăți directe Aș dori să știu dacă uh, după 2020 uh, plățile directe nu vor fi plătite atât de târziu ca în, în trecut. O a doua întrebare, în legătură cu flexibilitatea acordată statelor membre în legătură cu uh, mutarea banilor de la alt pilon la pilonul 1. A fost făcută vreo analiză în acest sens, pentru că eu mă tem că anumite state membre vor deplasa atâtea fonduri de la pilonul 2 la pilonul 1, încât vor exista consecințe negative uh, asupra comunităților rurale. Deci orice observație sau orice afirmație uh, ar fi apreciată. Și în ce privește chestiunea tinerilor uh, fermieri, mulți colegi au vorbit despre ei. Aș vorbi despre performanță, felul în care măsurăm performanța. Tot mai mulți fermieri uh, tineri optează pentru această meserie, deși știm cât de greu e să convinge tinerii care cresc la țară, dar care nu uh, vor uh, să preia ferma familială când se pune problema. Vor să facă altceva. Spuneați și dumneavoastră că e greu, impactul nu este poate cel scontat. Aș dori să vă întreb dacă pe viitor pe lângă acțiunile pentru tinerii fermieri, poate n-ar fi mai bine să ne gândim la noi fermieri, pentru că există totuși exemple de persoane mai în vârstă care preferă să opteze pentru această activitate, să preia ferme. Poate că ar trebui să-i ajutăm și pe ei pentru viitorul uh, agriculturii din Europeană. Mulțumesc, uh, domnule Von. Mulțumesc pentru ce a spus despre Brexit. Cred că e un uh, subiect care vă preocupă și pe dumneavoastră. În ce privește programele privind dezvoltarea rurală, plățile uh, vin mai târziu datorită cofinanțării, dar și datorită uh, explicațiilor bugetare. Bugetul uh, e votat tot mai târziu. E o realitate. Totuși, avem 23-24% dintre fonduri din programele pentru dezvoltare rurală care au fost deja plătite. Deci, uh, iată, constatăm că punerea în aplicare merge mai repede. Sigur că am făcut uh, câteva modificări și în ultimul an pentru a permite statelor membre să aibă mai multă flexibilitate. Flexibilitate pe care nu aveau poate în 2015, în 2016. Recunosc că aveți dreptate. Într-adevăr, cifrele pot părea mici, dar e traiectoria obișnuită. În ce privește plățile directe la ultimul program, am ajuns totuși până la 96-97%. ni se spune că FEADER-ul e un pionier în ce privește uh, implementarea 22,6%, inclusiv prefinanțarea. Deci suntem uh, în grafic. Uh, sigur că nu ne putem referi doar la cifre, dar în orice caz am notat observația dumneavoastră mutarea fondurilor de la pilonul 2 până la pilonul 1. Unele țări, două, trei, au făcut mai multe decât ar fi trebuit, deci trebuie să vedem care sunt obiectivele pe care le vrem pentru perioada de după 2020. Deci, sigur că uh, avem obiective diferite la nivel european, uh, poate de cele din statele membre, dar uh, în orice caz trebuie să ne asigurăm că nu sunt deplasate prea multe fonduri de la pilonul 2 la pilonul 1, pentru că se poate face foarte mult uh, în uh, sectorul dezvoltării rurale și a programelor uh, de mediu, ecologizare și așa mai departe. Deci trebuie să lansăm proiecte pentru a permite cheltuirea fondurilor. Și nu se va întâmpla acest lucru dacă fondurile ajung de la pilonul 2 până la pilonul, la pilonul 1. Deci sunt de acord cu dumneavoastră. Mi s-a părut interesant ce spuneați nu doar despre tinerii fermieri, ci despre noi fermieri, da, într-adevăr, merită atenția noastră, e o nuanță, dar aveți dreptate, într-adevăr că noi putem veni cu limite arbitrare în ce privește vârsta, care într-adevăr sunt uh, arbitrare. Și într-adevăr constatăm că există persoane care doresc să înceapă o activitate agricolă, Uh, sigur că tinerii care cresc la țară um, au uh, mai multe opțiuni de pregătire și așa mai departe. Nu e ca pe vremuri când uh, fiul sau fica preluau ferma, dar astăzi au alte posibilități. Însă există totuși tot mai mulți tineri care au crescut la țară într-o fermă și care poate vor să lanseze o afacere în domeniul agricol, de exemplu al uh, industriei alimentare. Nu vor să facă uh, munca de, de țăran, de fermier, ci uh, se gândesc la o altă opțiune. Deci trebuie să vedem uh, cum putem să-i ajutăm să dobândească competențele și experiența necesară, astfel încât uh, un uh, fiu de fermier sau o fică să rămână în acest domeniu al industriei, industriei alimentare. Mulțumesc foarte mult. Încheiem la acum această consultare. Domnul Milionis, doriți să mai interveniți odată? To, to say that we agree with uh, În concluzie, suntem de acord cu domnul raportor, cu domnul Zeller, respectiv că e nevoie de informații mai bune um, în ceea ce privește împărțirea uh, sau distribuirea fermelor. Am notat și comentariile sale cu privire la piețele de export vom uh, lansa un audit în ce privește stabilizarea măsurilor de stabilizare a venitului și mi-au plăcut și intervențiile multor uh, eurodeputați cu privire la uh, programele, programarea în domeniul dezvoltării rurale. Suntem și noi de acord că dezvoltarea rurală este o zonă foarte importantă pentru activitatea noastră viitoare. Vă mulțumim. Raportorul în încheiere. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Doresc să-i răspund colegului Flanagan. Uh, eu merg duminica la biserică, dar nu sunt un comunist. Cu atât uh, mai mult cu cât am trăit într-o țară în care comunismul era obiectiv de stat și uh, cum stăteau lucrurile în agricultură, am cunoscut din situația socrului meu care în anii 60 a fost deposedat de teren, vitele pe care le deținea au fost uh, sechestrate și uh, a fost obligat să intre într-o întreprindere agricolă colectivă după model sovietic care nu respecta condițiile ecologice iar întreprinderile agricole de stat au fost obligate eh, să preia produsele industriei chimice și să le eh, presare pe terenurile agricole, ceea ce nu a contribuit nici la durabilitate, nici la eh, protecția mediului înconjurător. Deci uh, acum uh, să facem o comparație cu situația de astăzi. Uh, există unele lucruri care în condițiile unei economii de piață se repetă, dar trebuie să ne gândim la suprafețele agricole și produsele agricole care devin acum, așa cum a spus și colegul Sikerski, obiectul speculei. Deci, dacă vorbim despre tinerii fermieri, despre cei care urmează să um, își încerce norocul în agricultură, um, ceea ce presupune până la urmă o motivație, lor le este foarte greu uh, să obțină un teren agricol gândindu-ne cum au crescut prețurile în ultimii ani. Uh, Uh, producția în masă se pare că se impune pentru ca prețurile să poată să scadă și asta uh, cred că uh, creează dificultăți suplimentare pentru un fermier care dorește să înceapă această activitate. În Germania există două uniuni ale fermierilor care acționează una uh, pentru uh, întreprinderile de tip industrial și alta care își dorește o agricultură ecologică durabilă. Cred că acest conflict va rămâne o provocare și pentru viitor. Parlamentul European în uh, consultările pentru buget s-a impus pentru ca în 2018 fondurile pentru fermierii tineri să poată să crească. Dar Eh, banii nu înseamnă totul. Trebuie să existe și celelalte condiții cadru eh, corecte pentru ca tinerii să se simtă motivați să activeze în agricultură. Discuția a fost deschisă, cu siguranță va continua. Cred că și în Comisia de Control Bugetar eh, vom rămâne atenți la această problemă. Iar președinta de asemenea a spus că banii pentru dezvoltarea spațiului rural ar trebui să uh, fie într-un fel uh, legați și de fondul pentru dezvoltare regională, pentru că uh, printr-o asemenea sinergie s-ar putea construi programe teritoriale mai eficiente. Îi mulțumesc domnului Milionez și colegilor de la Curtea de Conturi, mulțumesc și domnului comisar Hogan și colaboratorilor domniei sale pentru această discuție, pentru datele furnizate. Mulțumesc de asemenea și uh, consilierilor noștri, domnul Goetz, domnul Ehlers uh, și colaboratorului meu, uh, asistentului meu, Lucas Reicher, uh, pentru că altfel mi-ar fi fost mult mai greu să îmi continui activitatea de raportor. Mulțumesc. Încheiem aici discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Domnule comisar, vă mulțumim uh, și pentru faptul că ați depășit timpul care a fost prevăzut inițial. Nu pot să uh, uh, vă promit că nu vom, vă vom invita și anul viitor. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, prezentarea unui studiu privind alocațiile pentru foști funcționari europeni. Îi salut pe uh, autorii acestui studiu, domnii uh, Denke, Blomayer și Beke, Și uh, v-aș ruga pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Raportorul nostru este domnul Salvama și vă invit acum pe autorii studiului să prezentați această lucrare. Vă rog. Yeah, thank you very much, uh, Ms. Gressle, for uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă Gresle, pentru că ne-ați invitat la prezentarea acestui studiu. Domnule Savama, începeți dumneavoastră sau încep eu? Right. So, well, thank you very much for inviting us here to... Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat la prezentarea acestui studiu referitor la uh, alocațiile tranzitorii. Sper că mă poate auzi toată lumea. Indemnizațiile tranzitorii. O să încerc, alături de colegul meu, să vă prezint câteva idei generale cu privire la aceste indemnizații tranzitorii. O să discutăm aspecte cheie legate de ce sunt, de ce există, cine are dreptul la ele, cât timp, care este bugetul alocat pentru aceste indemnizații și ce se întâmplă pe durata ă, perioadei în care persoana are dreptul la acestea. Deci, practic, este o trecere în revistă a acestui concept. Pe urmă, pe scurt, vom, ne vom axa pe practicile din diferite state membre UE, state terțe și organizații europene și internaționale care au astfel de indemnizații, ideea fiind să vă atragem atenția în cazul în care doriți să atrageți anumite aspecte ale sistemelor din instituțiile europene, să vă oferim câteva puncte de inspirație și avem și un set de recomandări. Deci, în primul rând, alocați aceste indemnizații tranzitorii. Probabil știți, este vorba de plăți care sunt făcute către foștii membri ai diferitelor instituții pentru anumite perioade de timp. Ideea fiind că există o legătură între nivelul indizației și durata uh, serviciilor oferite într-un cadru de reglementare a nivelul instituțiilor. Există o decizie 2005-684 uh, care reglementează acest lucru, explică conceptul indemnizațiilor tranzitorii pentru membrii Parlamentului. Pentru alte instituții uh, lucrurile sunt un pic mai complicate pentru că în 2016 a avut loc o reformă care a introdus o serie de modificări importante și membrii Consiliului, Comisia, Curtea, Curtea de Conturi, ombudsmanul, Agenția de Supraveghere pentru Protecția Datelor au diferite aranjamente în funcție de poziția ocupată înainte sau după martie 2016 de persoana respectivă. Pe scurt, am analizat și situația BEI și a Băncii Centrale Europene și ambele bănci au un cadru de reglementare care reflectă aranjamentele existente la nivelul celorlalte instituții europene. Una dintre primele întrebări pe care ni le-am pus este de ce avem indemnizații tranzitorii, la ce, despre ce este vorba, uh, este, reprezintă un răspuns la nesiguranța financiară cu care se pot confrunta membrii când li se încheie mandatul? Cadrul de reglementare actual se referă la acest lucru sau pentru că am avut discuții cu reprezentanța instituțiilor, există și posibilitatea unei legături uh, cu posibilitatea unor conflicte de interese, pentru a ne asigura că foștii membri, după ce li se încheie mandatul, nu încearcă să găsească un loc de muncă uh, ce ar putea genera conflicte de interese. Și de aceea aceste indemnizații tranzitorii ajută să nu facă acest lucru. Și asta are legătură cu istoria uh, indemnizațiilor. Am avut o acces la arhiva Consiliului, care a fost foarte utilă în ceea ce privește proiectul pentru indemnizații. Aici avem uh, semnarea tratatului de la Paris în 51, imaginea de pe ecran, când membrii autorității pentru Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului au vorbit despre restricții de trei ani implementate prin tratat. Și din această perspectivă au fost oferite de indemnizații tranzitorii pentru aceeași perioadă de trei ani. Colegul meu, Cristof, se va uh, ocupa cu prezentarea de detalii la aceste două întrebări, și anume ce avem în literatură în ceea ce privește aceste două aspecte, insecuritate financiară și conflict de interese. Bună dimineața! Bună ziua! Înainte de a face acest lucru, dați-mi voie să încep cu niște observații de ordin general. Vorbim despre niște restricții după încetarea uh, ocupării poziției respective, care există din 51. Avem un cadru de reglementare din 1961 pentru acest concept de indemnizații tranzitorii. Deci au trecut aproape ...70 de ani de atunci și mi se pare uluitor că oamenii de știință, avocații și așa mai departe, care cunosc foarte multe lucruri despre politicieni, despre membrii instituțiilor, despre cariera acestora, despre scandale, scandaluri, crize, sisteme politice, instituții. Dar nu știm nimic despre ce se întâmplă cu viața politicienilor odată ce încetează să mai fie politicieni nu există nicio dovadă, nicio informație legată de activitatea acestor persoane odată ce nu mai sunt membri instituțiilor, ceea ce e uluitor. Bun, trebuie să facem o combinație între acest studiu și un alt fenomen. Uh, și aceste indemnizații tranzitorii. Studii non-comparative nu există și nici nu există studii legate de indemnizațiile tranzitorii. Nu există nicio cercetare în ceea ce privește eficacitatea acestor indemnizații sau asupra uh, modul în care sunt utilizate indemnizațiile și, de asemenea, nu se cere nimic legat de nevoia pentru alocații tranzitorii. În studiile efectuate până acum, există doar o singură poziție consensuală. Experții sunt de părere că aceste indemnizații tranzitorii sunt, se justifică. Sunt întemeiate pentru că, în prezent, politicienii uh, sunt uh, profesioniști cu normă întreagă și trebuie să fie compensați pentru eforturile pe care le fac, mai ales datorită faptului că în cazul lor nu există șomaj. Deci, Astfel, se justifică existența indemnizațiilor tranzitorii. Și acum ajungem la problema. Logica din regulamentele pe care le-am numit, cele două regulamente care acoperă indemnizațiile, deci logica este să se compenseze lipsa de securitate financiară. Când citim documentul, constatăm că indemnizațiile tranzitorii pentru politicienii care încetează să mai ocupe o poziție publică trebuie să fie plătite pentru a compensa persoana respectivă pentru um, a ajuta să traverseze perioade legate de insecuritate financiară. Aici sunt studiile care există, nu multe, dar există câteva, care totuși nu se bazează pe nimic concret. Există foarte puțini politicieni care traversează perioade de uh, insecuritate financiară sau precaritate. Prin urmare, cred că ne confruntăm cu o problemă. Există justificare pentru aceste indemnizații, e adevărat, Însă, problema este că logica din cadrul de reglementare susține că alocații, indemnizațiile tranzitorii sunt necesare pentru a compensa uh, posibilele insecurități financiare pentru politicienii care mm, nu mai au mandat, ceea ce nu e cazul în realitate. Și cred că uh, asta va da naștere la o problemă în viitorul apropiat în primul rând, întreg cadrul de reglementare, în forma sa actuală, nu se bazează pe dovezi concrete. Nu este întemeiat, dacă vreți. După care avem niște reguli și solicitări suplimentare care permit politicienilor și uh, titularilor de poziții oficiale mm, să solicite aceste indemnizații tranzitorii, chiar dacă deja și-au găsit un loc de muncă în sectorul privat. Și asta este o problemă. Pentru că, după părerea noastră, acest lucru fiindcă asta va permite publicului și mass mediei să analizeze chestiunea și să folosească această imagine a politicienilor care se ajută practic pe ei înșiși. De aceea noi credem că în primul rând trebuie revizuit acest cadru și apoi să ne asigurăm că acest cadru se bazează pe niște lucruri concrete. Logica în momentul de față este una problematică, zicem noi. Și acum dau cuvântul colegului meu. So, just to continue... Mulțumesc, Cristof. Să continu cu această prezentare de ansamblu. Ideea este apoi să vedem cine are dreptul la aceste indemnizații tranzitorii. Avem aici un grafic care ne arată care sunt entitățile, instituțiile Există 751 de membri ai Parlamentului, există uh, avocații generali, judecătorii care reprezintă Curtea de Justiție ce beneficiază, 28 de membri ai Comisiei Europene, 28 de membri ai Curții de Conturi și apoi titularii din alte instituții, Agenția de Protecție a Datelor Europeană, Ombudsmanul, dar și membrii ai structurilor executive de la nivelul BEI și a Băncii Centrale Europene. Cât durează aceste indemnizații? Am spus, în 2016 a avut loc o reformă importantă și unul dintre, una dintre schimbările introduse atunci a fost o reducere a duratei maxime a indemnizațiilor tranzitorii. Grafica ne arată, graficul ne arată în negru durata maximă a indemnizațiilor tranzitorii în diferite instituții, înainte și după reformă, și în roșu avem durata restricțiilor de angajare, de găsirea unui loc de muncă impusă de anumite instituții. Ar fi două mesaje aici. În primul rând, există diferențe cum am spus, durata a fost redusă, dar totuși continuă să existe diferențe în lungimea perioadei. La BCE este 36 de luni, în alte instituții a fost redus la 24 de luni. Și un alt mesaj interesant ar fi că nu există nicio aliniere între durata indemnizațiilor tranzitorii și restricțiilor de angajare la finele mandatului. Prin urmare, în anumite instituții, vedem că durata indemnizațiilor este semnificativ mai lungă la nivelul BCE, la nivelul BEI, dar și pentru președintele Consiliului European al Comisiei și în alte instituții, unde lucrurile stau exact pe dos. După 2016 avem Curtea de Justiție și Curtea de Conturi care vor avea 36 de luni ca indemnizații sau restricții de angajare dar doar 24 de luni durata maximă a indemnizațiilor tranzitorii. Care este prețul pentru toate aceste indemnizații? Avem aici exemple cu titular care au lucrat și au ocupat postul 5 ani. În Parlamentul European avem 50.000 de euro pe 6 luni, iar în celelalte instituții variază de la 230, 250 de mii de euro care acoperă 2 ani. Ce înseamnă asta la nivelul bugetului cheltuit? În albastru pe grafic aveți bugetul pentru Parlamentul European, în roșu pentru Comisie, în raport aveți datele și pentru celelalte instituții, aveți niște linii verticale în negru pe ecran care reprezintă anii electorali în Parlament sau schimbările la nivelul Comisiei. Prin urmare, vedeți că întotdeauna există un maxim în buget în perioada imediat următoare alegerilor. Și asta a ajuns la 15 milioane de euro după ultimele alegeri parlamentare. Și un ultim punct, ce se întâmplă pe durata perioadei în care membrii au dreptul la aceste indemnizații. Există datoria de informare, deci membrii, foștii membri trebuie să păstreze legătura cu instituțiile și să ofere informații cu privire la ocuparea sa. Pentru că acest lucru poate să aibă efect asupra calculării indemnizațiilor tranzitorii. Ideea fiind că pentru Parlamentul European un fost deputat să spunem, se angajează într-o altă instituție europeană sau într-o instituție în, în altă parte, Există niște diferențe mai complicate în sistem, dar de regulă această indemnizație este compensată, redusă, dar nu există efect asupra indemnizației dacă respectiva persoană se angajează în sectorul privat. Pentru celelalte instituții, indemnizația se încheie atunci când uh, există un loc de muncă în altă instituție și este compensată, redusă, adică dacă există o altă formă de angajare în câmpul muncii, indiferent că este vorba de domeniul privat sau public. Port uh, tries to give you some, some detail on uh, what is the take of uh, different members. Să vedem care este poziția diverselor statelor membre dar și a țărilor terțe precum uh, Elveția și Canada uh, în organizațiile europene, internaționale, cum uh, procedează cu aceste indemnizații tra- tranzitorii, am putea să ne inspirăm din aceste modele, poate. O să vă dau doar câteva exemple. De exemplu, în Spania și în Canada avem o relație explicită între indemnizațiile tranzitorii și restricțiile la angajare. În unele țări precum uh, Belgia, Elveția și Regatul Unit există un acord conform căruia dacă un uh, deținător de uh, mandat uh, demisionează, deci nu se acordă această indemnizație tranzitorie, deci există o diferită abordare. În Spania și Elveția există modele foarte sofisticate care Uh, alinează aceste indemnizații cu nevoile deținătorului de mandat. Uh, în cazul Elveției, de exemplu, și criteriul vârstei intervine. În alte țări nu se prea monitorizează situația pentru că există doar o plată la sfârșitul mandatului în Canada, Republica Cehă, Italia și Regatul Unit. În țările de jos există un uh, model care stimulează Uh, acești, mm, aceste persoane să-și caute un uh, nou lec de muncă și în alte țări uh, aceste indemnizații i-au sfârșit indiferent de tipul de activitate pe care o are persoana respectivă. Și apoi în ce privește Spania, pentru a aborda această chestiune legată de raportarea legată de schimbarea de statut, s-ar putea să mm, ia câteva săptămâni, luni, deci Uh, casele de asigurări sociale uh, informează în legătură cu orice schimbare în uh, statutul acestui deținător de mandat. Îi dau cuvântul din nou lui Cristof. Mulțumesc, Roland. În ce privește recomandările, foarte pe scurt, pentru că vom avea timp și la întrebări și răspunsuri să revenim asupra lor. Deci, care este prima concluzie. E că cadrul de reglementare este foarte fragmentat. Noi considerăm că este foarte greu de justificat o astfel de situație. Uh, indemnizațiile sunt uh, diferite se poate justifica, dar și durata este foarte diferită și asta e mai greu de justificat. Și apoi mai există alte elemente care, pe care e greu să le explicăm de ce sunt așa de diferite. De exemplu, la Consiliu, aceste indemnizații pot să fie reduse dacă persoana respectivă uh, uh, ocupă un post în sectorul privat, ori la Parlamentul European indemnizația continuă. Deci e foarte greu de justificat această abordare diferită în funcție de instituție. Deci, recomandarea noastră este să se armonizeze uh, regulile. Uh, Ce am spus uh, a fost că avem nevoie de un cadru care să se bazeze pe date concrete. Deci, avem nevoie de date concrete, mai multă cercetare. Practic nu știm nimic în legătură cu de ce și cum aceste indemnizații tranzitorii au de-a face cu conflictul de interese. Uh, dacă ar putea să fie majorate sau reduse dacă se constată că există un uh, conflict de interese. Deocamdată ne mișcăm în uh, domeniul speculației și cadrul de reglementare actual este foarte problematic din acest punct de vedere. Mai considerăm că normal ar fi să optăm pentru idei sau pentru metode complet noi de ce nu? În unele țări s-a văzut acest lucru. Se folosesc aceste indemnizații de tranziție ca stimulente pentru a încuraja uh, angajarea în câmpul muncii. De ce să nu se plătească această indemnizație doar dacă e nevoie de ea? pe o perioadă de tranziție spre un alt loc de muncă. De ce să nu fie redusă după un anumit uh, răstimp pentru a încuraja uh, persoana respectivă să-și găsească un loc de muncă? Și am văzut uh, mai ales că în cazul politicienilor de vârf, când își părăsesc mandatul, trec printr-o perioadă dificilă. De ce să nu încurajăm aceste indemnizații financiare uh, cu alte stimulente, precum uh, coaching-ul, uh, uh, serviciile de consiliere. De asemenea, situația familiei sau a, a soției poate fi foarte dificilă când politicianul își părăsește postul. Cadrul actual se axează doar pe stimulente concrete financiare, dar nu uh, vorbește absolut deloc de aceste stimulente imateriale. Am sugerat de asemenea să se acorde atenție uh, dacă aceste uh, indemnizații ar trebui să fie acordate dacă persoanele respective părăsesc uh, din voința lor postul respectiv. E o situație care totuși e problematică. N-am avut prea mult timp la dispoziție, dar în fine considerăm că întoarcerea la vremurile de aur din 1951, când restricțiile de după ocupare uh, erau uh, în vigoare. Noi nu considerăm că trebuie să ne întoarcem, uh, uh nu credem că uh, ar trebui să, noi considerăm că ar trebui să aliniem uh, perioada de plată a indemnizației cu perioada de șomaj. Și sigur că trebuie să supraveghem mai bine plățile respective. Încă o observație. Am uh, contactat mai multe instituții și ni s-a spus că e foarte greu să menții contactul cu deținătorii de posturi și cu foștii membri Uh, practic toată lumea se bazează pe buna credință uh, în ce privește completarea uh, declarației anuale. În general lucrurile funcționează bine, dar au existat și greșeli și scăpări și pentru a evita astfel de greșeli am sugerat să se acorde atenție, pentru că deocamdată nu e vorba decât de o opțiune, declarațiilor de impozit care să fie anexate la declarația anuală să fie o măsură obligatorie pentru ca să uh, se poată face uh, verificări independente pentru a evita orice fel de greșeală sau de scăpare. Thank you very much and... Mulțumesc. Stăm la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări sau pentru observații. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant. Da, pentru atât de puțin bani, iată câtă distracție. Am o întrebare de la început. Ați vorbit despre uh, funcționari și cei care au mandate. Deci, fie că e regulamentul 216 din partea regulamentului Consiliului, uh, ceea ce consider eu uh, funcționar și uh, deputați, pentru că există până la urmă o diferențiere foarte clară în Germania între conceptele Amstreger și Mandatstreger. Deci ați amestecat, ați contaminat aceste chestiuni. Am încercat să uh, nu existe confuzii din acest punct de vedere în raport, să existe, uh, de fapt, cerințe uh, diferite în secțiuni diferite. Poate că a existat doar uh, o confuzie lingvistică când vorbim despre cei care au lucrat în birouri. Dar uh, trebuie să existe o diferențiere între foști membri ai Parlamentului European și funcționari, pentru că, sigur, uh, putem intra acum în amănunte. Diferențele sunt clar făcute. Poate că în prezentarea mea uh, lucrurile au părut a fi puse la un loc. Da. Există această diferențiere. Das Wort erhält der Berichterstatter Petri, bitte. Acum dau cuvântul raportorului Petre. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Aș dori să îi felicit pe uh, colegii de la uh, uh de la mm, Centrul de Cercetare de la Parlamentul European și mai ales uh, cercetătorilor domnilor Blomayer și Demke pentru acest studiu extrem de interesant. E un subiect uh, foarte important din punctul meu de vedere. Într-adevăr, cred că a sosit timpul să uh, abordăm această chestiune atât de importantă, care ține cont și de uh, guvernanța democratică și de transparența Uniunii Europene. E și o chestiune bugetară importantă. Și poate miza cea mai mare o reprezintă imaginea Uniunii Europene în ochii opiniei publice. Uh, verificarea condițiilor pentru aceste indemnizații tranzitorii pentru foștii deputați și pentru comisari și pentru membrii Curții de Conturi, Băncii Europene de Investiții și alți politicieni și funcționari de rang înalt care au lucrat pentru Uniunea Europeană, e un subiect important. În ultimii ani am asistat la exemple îngrijorătoare uh, de cazuri în care foști uh, deținători de mandat au preluat Mm, contribu- uh, atribuții uh, în alte posturi, beneficiind în continuare de fonduri europene pe, uh, prin aceste indemnizații tranzitorii. Însă, trebuie să ținem cont și că există cadrul juridic și există și un sistem de guvernanță a acestor indemnizații tran- tranzitorii pentru, ca, pentru a asigura legitimitatea lor. Așa cum arăta studiul, aceste indemnizații, sunt, uh, ele sunt uh, obișnuite, dar sunt uh, și uh, ușor de justificat. Însă condițiile care li se aplică sunt destul de superficiale și ce mi se pare interesant și e că faptul că se bazează pe răspunderea beneficiarilor ca să ne asigurăm că se respectă regulile și că se pun la dispoziție informațiile pertinente. Cum ni s-a explicat deja, indemnizațiile tranzitorii au făcut cele obiectul unor uh, acte frauduloase, dar și unor uh, erori. Și deci uh, susțin recomandările autorilor studiului. Într-adevăr, trebuie revizuit cadrul de reglementare privind indemnizațiile, dar mai ales pe baza unor uh, fapte concrete, așa cum uh, spunea domnul Demche. Trebuie să armonizăm regulile pentru toate instituțiile, pentru toți deținătorii de mandat european, uh, european care primesc aceste indemnizații tranzitorii și trebuie să verificăm dacă sau să ne asigurăm că indemnizația e plătită doar în cazul în care se confirmă obiectivul și în care se respectă cerințele și că e nevoie de ea. Dar aș mai sublinia și că acum, deci pe baza acestui studiu, care, apropo, în mod uluitor, este primul studiu academic în acest domeniu, vreodată uh, redactat, e de necrezut, dar așa este, dar în orice caz acest studiu trebuie să reprezinte o bază pentru noi care să ne permite, permită să aprofundăm Uh, să vedem cum putem să revizuim sistemul, astfel încât să ne bazăm pe date concrete. Și deci uh, să uh, fie justificat. În concluzie, aș putea spune că aceste indemnizații nu ar trebui să fie stimulente pentru a nu accepta noi funcții, din contră ar trebui să fie stimulente pentru foștii deținători de mandat uh, să își găsească un nou loc de muncă. Și apoi controlele și verificările trebuie să se asigure că se respectă uh, integritatea, în acest caz, al uh, indemnizațiilor. Deci, mulțumesc foarte mult încă o dată, mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în pregătirea și în publicarea studiului, care ne-a pus la dispoziție date și statistici pentru a permite o adevărată dezbatere legată de uh, reforma indemnizației tranzitorii și bineînțeles că, iată, astăzi am posibilitatea și o să și uh, profit de ea ca să rog Comisia să ne facă câteva propuneri. Cât de important este acest subiect pentru Comisie? Dacă s-a gândit să reformeze sistemul pe ansamblu și mai ales acum, după ce avem aceste recomandări foarte uh, clare, care se desprind din studiul uh, acesta, care ar fi următoarele etape pe care le-am putea prevedea? Mulțumesc! Ja, möchten Sie Stellung nehmen? Doriți să răspundeți? Atunci v-aș da cuvântul, vă rog. Yeah, I think, um... What we would particularly like to emphasize, and Christoph Dempke... Ce am dorit noi să subliniem Domnul Demke spunea că trebuie să ne bazăm pe fapte, dar cred că trebuie să creăm și uh, concluzii pe marginea experienței pe care statele membre au tras-o pentru uh, a ne alinia la necesități, dar să existe și la o consiliere a foștilor funcționari pentru a le permite până la urmă să își găsească o reorientare profesională și să vedem și statele membre care din acest punct de vedere au avut succes, cum poate fi valorificată pentru a crea din acest punct de vedere o schemă de urmat. Mulțumesc! și eu doresc să dau ocazia Comisiei Europene să ia atitudine domnul Pinioți din partea resurselor uh, umane și din partea secretariatului general avem reprezentanți și spuneți-ne, vă rugăm, în ce măsură Parlamentul a fost implicat în acest regulament 216 din 2013, pentru că, într-un fel, uh, a fost foarte confidențial această implicare, eu n-am știut nimic despre asta. Domnule Lindner. Mulțumesc, doamna președintă. Aici avem o situație specială. Regulamentul Consiliului din 2016 se bazează pe o prevedere a tratatului care nu acordă Comisiei dreptul la inițiativă, deci este un regulament pe care Consiliul, în baza unei proprii inițiative, o adoptă fără consultarea Comisiei sau Parlamentului European. Cred că asta răspunde la întrebarea dumneavoastră și sigur că uh, Există și alte instrumente legale care au fost menționate în studiu, dar dumneavoastră, din acest punct de vedere, știți uh, mai bine cum funcționează acea procedură vizavi de membrii Parlamentului European. Alte comentarii în legătură cu acest studiu? Nu? Toată lumea privește în pământ. Domnule Zarvama, Știam că va fi un subiect interesant, dar am citit cu mare atenție studiul și chiar de câteva ori uh, și uh, credeam că nu voi fi surprins în această întâlnire. Dar sigur, ar fi trebuit să știu, ar fi trebuit să intuiesc. Dar cred că vorbesc acum în uh, numele a câteva uh, sute uh, de, de mii de oameni. Sigur că nu acuz comisia, dar faptul, dacă înțeleg corect, că noi nu putem face absolut nimic nimeni din această încăpere sau din clădirea Berlemont sau de oriunde mai poate să facă ceva. Cu alte cuvinte, am sperat că există poate mai mult de cinci persoane care au urmărit această reuniune în direct pe web. Pentru că mi se pare incredibil. Trebuie, ne confruntăm cu o situație și asta e. Eh, eu sunt eh, destul de nefericit când trebuie să răspund la întrebărilor unor jurnaliști în legătură cu acest studiu, în care să spun că noi eh, nu putem să schimbăm lucrurile. E bine că în 2016 a fost revizuit acest regulament, pentru că acum lucrurile sunt ceva mai rezonabile prin perioadele care au fost modificate, eh, chiar dacă nu există un control mai consolidat, oricum lucrurile sunt poate mai clare pentru toată lumea direct implicată, dar eh, toate punctele slabe care au fost menționate în acest studiu nu pot fi până la urmă schimbate de către noi. Să mă ajute cineva dacă am înțeles eu greșit. Der Kollege Tarant, bitte. Domnul Tarant, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, pentru domnii Blomayer și Demke, care au uh, efectuat acest studiu pe un subiect foarte important nu sunt chiar atât de pesimist ca domnul Salvama în cele, în legătură cu cele de mii de persoane din Europa. Noi putem face ceva, pentru că acesta este un prim pas să discutăm acest raport și să propunem, pentru că cel mai important obstacol în traseul nostru este legat de ceva ce obișnuim să numim gentleman agreement. Asta înseamnă că nimeni nu-și vâră nasul în afacerile alte instituții. Dar cum cunoaștem acești gentlemani, știm că ei nu prea acționează transparent și dacă noi criticăm acum propriile noastre concluzii ca Parlament și suntem dispuși să le schimbăm, pentru că asta ține de puterea noastră, am avea o platformă pentru a putea pretinde și altora să acționeze la fel, fie că e vorba de comisie, de curtea de conturi sau chiar de Consiliu. Vreau să vă dau două exemple care mi se par a fi de-a dreptul ridicole și cred că domnul Savama nu dorește să dea răspunsuri jurnaliștilor despre asta. În Estonia, țara pe care o cunosc cel mai bine, am ales președintele, șeful statului, care anterior a fost membru al Curții de Conturi, și această doamnă continuă ca timp de șase ani să primească o sumă compensatorie, pentru că deși a devenit președinta unui stat sărac. Bun, până la urmă uh, nu este uh, uh, o funcționare acum ca președintă, cred că măsura de a continua să ofere alocații ar trebui să fie stopată. Pentru că eh, știm că și, și când eh, a fost eh, vorba de Curtea de Conturi Europeană, am stabilit niște perioade privind alocațiile, chiar sub conducerea domnului președinte Lene. Regula este că dacă în perioada de, să spunem, de răcire a mandatului, uh, sau cum am dorit să numim această perioadă, nu poți să preiei o funcție uh, într-o companie privată decât dacă îți declari exact veniturile și dacă aceste venituri până la urmă uh, vor fi uh, scăzute din aceste alocații tranzitorii. Și știu că Eh, există eh, eh, comisari din state est-europene care nu și-au declarat aceste venituri și Acolo unde este vorba de sume care nu sunt foarte semnificative, dar, dar care totuși încalcă regulile pe care Comisia le-a elaborat, cred că Trebuie să reacționăm și mie serviciul juridic mi-a sugerat să discut această chestiune în uh, Comisia pentru Afaceri Constituționale, care din nefericire însă a fost condusă de către o fostă doamnă comisar, care în continuare ignoră această cerință. Și cred că noi, ca Parlament, nu trebuie să ignorăm aceste situații, sunt delicate, știu. Dar trebuie să depășim până la urmă această jenă și să încercăm să schimbăm lucrurile. Da, îmi spuneam chiar dacă nu împărtășesc pesimismul domnului Sarvama, este o sarcină pe care nici Heracle n-ar fi reușit poate să o rezolve, dar eu cred că trebuie să vedem uh, totuși cum putem acționa. Inclusiv aceste alocații tranzitorii pentru noi, mi se par a fi rezonabile uh, până când vei putea să preiei o nouă funcție. În Parlamentul meu național, această chestiune este rezolvată într-o manieră mai diabolică, aș spune când uh, cabinet ministerial este remaniat, unii dintre ei ajung înapoi în Parlament, alții uh, sunt eliminați uh, trebuie să primești în termen de o jumătate de oră suma întreagă Um, um, la care ești îndreptățit. Noi acționăm uh, mai inteligent cel puțin și nu comitem greșeli de tipul celor care au fost uh, evocate. Mulțumesc pentru atenție. Deci nu doream să comentez această chestiune. Este destul de dificil când uh, vorbești în legătura cu care ai putea să fii interesat. Pentru noi este un subiect interesant și uh, trebuie să ne gândim și ce se va întâmpla în Regatul Unit după martie 2019, uh, pentru că foarte multe persoane vor fi interesate de aceste alocații pentru o perioadă de tranziție. Dar problema mea în legătură cu această chestiune este că s-a efectuat un studiu, au fost prezentate niște fapte și eu cred că există riscul să generalizăm lucrurile. Dacă mă gândesc la cel de-al doilea diapozitiv, această uh, cercetare sugerează limitarea insecurității financiare, dar de fapt aceste alocații sunt folosite în diverse scopuri, dar nu pentru a crea o mai mare uh, securitate financiară. Știți că vor exista și situații în care colegii nu sunt realeși după alegeri și care au dificultăți în a găsi un uh, alt loc de muncă. Și deci ne gândim că noi creăm o insecuritate financiară pentru ei și familiile lor, deci trebuie să fim foarte atenți să nu uh, generalizăm lucrurile, pentru că noi avem un mandat pe 5 ani și după aceea uh, există și uh, posibilitatea să nu, fie, să nu obții un nou mandat. Dacă ne gândim și la cifrele de pe paginile următoare, comparațiile cu alte instituții în ce privește aranjamentele tranzitorii, ele sunt pe aceeași perioadă ca și în alte situații, dar cred că și cifrele, într-un fel, sunt asemănătoare. Deci, nu trebuie să ne concentrăm atât de mult pe politicieni, trebuie să ne concentrăm și pe alte organisme, pe alte instituții, pe alt uh, tip de uh, funcționari. Pentru că uh, să fim atenți înainte de a trage concluzii care nu înseamnă decât o generalizare superficială. Doamna Gresle, da, uh, cred că trebuie să uh, ne gândim uh, până la urmă cum calculăm aceste sume și vă puneți întrebarea de ce trebuie să existe aceste alocații tranzitorii. Este o chestiune radicală, dar dacă nu ne opunem, indiferent de tipul de activitate, că a fost o activitate publică sau o activitate privată, Uh, trebuie până la urmă ca aceste sume de asemenea să fie declarate. În Germania există această obligație de a declara sumele. După aceea trebuie să ne gândim și la problemele de pensie, pentru că există persoane care timp de 30-40 de ani au uh, uh, desfășurat o activitate publică și cred că trebuie să existe până la urmă un calcul legal. Este o cerință minimală și cred că și colegul Țeler când va face raportul despre descărcare de gestiune va trebui să aibă acest lucru în vedere. Oricum mă bucur și că există trei reprezentanți ai comisiei aici, dar modul în care lucrurile au funcționat până acum este dăunător instituțiilor europene. Uh, de ce nu a existat o transparență? De ce se acționează astfel? De ce nu s-a încercat în consens cu Parlamentul să se găsească o soluție? Pentru ca după aceea tot să poată să spună, astea au fost uh, argumentele pentru care am acționat astfel. Deci uh, eu cred că s-a acționat greșit, uh, comisia poate că a făcut un uh, proiect propriu, dar uh, acum sigur Există problema aceasta a temeiului juridic eh, pe care s-a bazat Consiliul să acționeze de unul singur. Repet, procedura este dăunătoare pentru Uniunea Europeană, pentru acceptanță și probabil că va avea efecte negative în ochii cetățeanului. Și mă supără de pe acum că după aceea că toți vor putea să citească în ziare că eu voi primi 300 de mii de euro ca un fel de sumă compensatorie sau uh, tranzitorie, mă deranjează pentru că nu vom avea argumente. Domnul Lindner dorește să intervină intervină, vă rog. Acordul este așa cum este. Comisia ca instituție nu a făcut niciun fel de propunere, comisia nu uh, a binecuvântat vreun raport care să fie ajuns pe masa Consiliului. din acest punct de vedere, găsesc că este dificil să acceptăm vreun reproș că ar fi acționat uh, fără transparență Comisia. Bun, uh, dar uh, cui putem să ne adresăm în Consiliu? A cui a fost vina? experiența mea nu mă ajută să vă spun cum s-au derulat lucrurile în Consiliu. Cred că președinția Consiliului poate juca un rol important în acest cadru pentru că probabil discuțiile au avut loc în grupurile de lucru ale Consiliului până când a apărut această inițiativă de reformare. Am putea să vă rugăm să vorbim cu persoanele care au făcut această propunere și am putea în felul acesta să mulțumim Comisiei pentru ajutor eh, că identificăm persoanele care au făcut acest proiect. Ar fi frumos dacă ne-ați ajuta și eh, am regretat foarte mult dacă nu veți fi dispuși să ne ajutați. notez această solicitare și voi reveni cu un răspuns. Dați-mi voie să mai adaug ceva. Comisia a adoptat o altă inițiativă, reforma codului de conduită pentru comisari. Președintele Juncker, în, sta, în discursul privind starea Uniunii, uh, a menționat această inițiativă, Comisia a adoptat-o și acum așteaptă un punct de vedere din partea Parlamentului. Un element esențial al reformării acestui cod de conduită este uh, prelungirea perioadei de cooling de la 18 luni la 24 de luni pentru comisari iar pentru președinte pentru trei ani. Deci aici unde comisia a putut să se implice, a luat o inițiativă și a și consultat Parlamentul în cadrul prevederilor uh, tratatului. Într-adevăr, și noi am făcut multe alte propuneri. I-aș da cuvântul și unui reprezentant al societății civile, având în vedere importanța subiectului din partea de Transparency International, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru faptul că putem avea această dezbatere. Most important pentru Transparency International, cel mai important pentru noi este evitarea conflictului de interese când titularii de mandat sau uh, funcționarii sunt în această fază de tranziție de la un mandat uh, uh, înspre un alt post am făcut un studiu pe care l-am publicat în ianuarie anul curent, în care am analizat cariera tuturor eurodeputaților și ai Comisiei Europene în, din ultimul mandat și care au părăsit instituțiile europene între timp. Și în acest studiu am uh, constatat că cam o treime dintre uh, 500, cele 500 de persoane rămân funcționari publici, uh, au mandate regionale sau naționale sau au alte funcții publice. O treime uh, nu și-au găsit uh, sau au părăsit uh, câmpul muncii sau în orice caz nu am avut informații despre locul de muncă și o treime uh, ocupă un nou post de muncă. 30% dintre eurodeputați din această o treime uh, fac parte din organizații de lobby înregistrate pe lângă uh, instituțiile europene. Deci, uh, constatăm că e o problemă sistemică. S-ar putea totuși să apară conflicte de interese atunci când uh, Uh, o persoană își părăsește mandatul. Avem această perioadă de răcire pentru titularii de mandat, dar nu avem niciun fel de restricții după uh, angajare pentru eurodeputați. Ceea ce este foarte ciudat, având în vedere că funcționarii care sunt în slujba acestor eurodeputați uh, sunt confruntați cu astfel de restricții. Deci dacă nu mai sunt funcționari sau asistenți, atunci fac obiectul unor restricții. Știm că Uh, procedura s-a schimbat, a intrat în vagoare în ianuarie anul curent. Există și o notificare care este necesară pentru foștii eurodeputați, uh, deci uh, trebuie să notifice Parlamentul, dar nu știm cum funcționează această prevedere. Dacă există vreun sistem care a fost uh, pregătit. Pentru noi, elementul cheie e că, având în vedere că aceste situații ne arată că pot apărea conflicte de interese atunci când, când un uh, deputat uh, merge, ocupă un loc de muncă într-un uh, domeniu pe care anterior îl reglementa, să spunem, e nevoie de un control democratic al eticii. E valabil pentru toate instituțiile europene, dar din păcate situația actuală majoritatea instituțiilor adoptă reguli cu privire la indemnizațiile tranzitorii și perioada de tranziție și ignoră chestiunile de etică. Ehm, există la comisie ehm, ehm, o, o instanță care poate verifica dacă un uh, comisar poate prelua un nou uh, post sau nu, dar la Parlamentul European nu există o astfel de instanță. Studiul nostru identifică și exemple internaționale și uh, oferă și piste pentru elementele de care ar trebui să se țină cont pentru reglementare. Aș dori să vă menționez sistemul canadian, conform căruia un deținător de mandat nu are dreptul să treagă în tabăra opusă după ce părăsește instituția. Deci se preîntâmpină o situație precum cea din Germania, în care fostul mm, cancelar uh, a dat acordul pentru uh, gazoducte, de exemplu, și după aceea devine uh, membru al comitetului de conducere al companiei respective. Deci astfel de situații cred că ar trebui să fie uh, evitate. Nu împărtășesc uh, poziția pesimistă conform căreia Parlamentul European nu poate face nimic pentru a schimba situația. Cred că poate face chiar multe. În primul rând să prezinte situația și să ceară o schimbare, uh, dar și în ce privește statutul deputaților, uh, care reglementează toate aceste aspecte sau regulamentul de procedură care permite o serie de măsuri pentru a îmbunătăți situația. Ce e bun în sistemul de la Parlament uh, din prezent e că durata uh, indemnizației uh, e legată de durata mandatului. Cred că e un exemplu pe care ar trebui să-l preia și celelalte instituții. Însă Parlamentul uh, nu are ceva ce celelalte instituții au. Dacă uh, ai un loc de muncă în sectorul privat, atunci indemnizația uh, respectivă e eliminată. A, trebuie eliminată, așa cum spunea doamna președinte, trebuie rapid să se facă ceva în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Reținem uh, această propunere. Cred că regula 316 este vorba despre duratele perioadei de tranziție și de sumele prevăzute, dar este vorba până la urmă și de salariile comisarilor și de salariile deputaților conform nivelului de la alegerile anterioare. Dar trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă în statele membre în legătură cu uh, calcularea acestor uh, sume. Că uneori uh, banii sunt insuficienți și regret că uh, această propunere a fost făcută în acest fel. Doriți să vă mai referiți odată la acest studiu, la comentarii? Um, yeah, I, I... Foarte scurt, mulțumesc. Sunt de acord că la un moment dat, cel puțin anumite elemente ale cadrului de reglementare vor avea un impact negativ asupra situației. Motivul pentru care deocamdată acest lucru nu s-a întâmplat este pentru că nu există prea mare interes în aceste indemnizații tranzitorii. Însă, la un moment dat, acest subiect va deveni mai relevant, oamenii vor analiza cadrul de reglementare, vor pune sub semnul întrebării legitimitatea acestor plăți și vor începe criticile. E destul de sigur că așa vor sta lucrurile. În ceea ce privește insecuritatea financiară, dați-mi voie să mai adaug ceva aici. Sigur că există politicieni care se confruntă cu dificultăți financiare după ce nu mai ocupă o anumită poziție. Nu există prea multe studii în acest sens, pentru că, evident, are legătură cu viața privată. Însă studiile care există au arătat deocamdată că problemele financiare vizează foarte, foarte puțini foști titulari. În studiul nostru, noi am făcut sugestii pentru cazurile respective. Sigur că întotdeauna vor exista persoane care, după ce părăsesc o poziție, se confruntă cu dificultăți financiare. Deci, de ce să nu uh, se dea indemnizațiile doar atunci când se dovedește această nevoie? După părerea noastră, e foarte dificil să-ți bazezi un cadru de reglementare în întregime pe ideea că plătești acești bani doar pentru insecuritate financiară, pentru că în realitate nu așa stau lucrurile și asta poate fi o problemă. Mulțumesc, domnul Sarvama. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva observații. Întâi de toate, dați-mi voie să corectez pe domnul Taran în cele spuse. Foarte rar am această ocazie, dar de această dată da. Nu, și Transparency internațional. Nu e vorba de pesimism aici. Cu disperare am strigat cuvintele respective și mulțumim, domnule Toran, pentru că mi-ați redat încrederea că putem face cu adevărat ceva în acest sens. Ce putem face noi în Parlament? Să mm, reparăm decizia aceasta din 2005. Asta e fezabil. Nu e vorba de ceva foarte complicat. Cred că cel puțin 90% din cetățenii europeni recunosc, pot vedea foarte ușor câteva dintre greșelile care încă sunt în vigoare. Una dintre acestea, în prima zi după ce îți părăsești postul de aici, dacă am un nou loc de muncă pe care, să zicem, am descurcat să-l obțin, din perspectiva faptului că poate nu o să fiu reales sau ceva de genul acesta și dacă acel loc îmi plătește un salar din prima zi de când am părăsit Parlamentul, de ce să mai primesc 7-8 luni, 9 luni sau un an această indemnizație? În funcție de cât am, timp am fost deputat. Nu pot justifica acest lucru. Asta e o treabă care poate fi reparată, da. Dar asta e doar un aspect ce problemele care mă disperă pe mine sunt că nu există suficientă transparență în situațiile în care, să zicem, avem un comisar, o persoană care a fost comisar câteva luni sau cineva într-o instituție a ocupat un post, un an, doi ani, după care continuă să primească o grămadă de bani sute de mii de euro în anumite cazuri pentru lucrul respectiv. Încă o dată, nu e complicat, dar asta e o problemă ce trebuie reparată de altcineva. Noi nu putem face nimic. Domnule Von, sunt de acord într-o oarecare măsură cu spusele dumneavoastră. Am spus asta deja. Nu este chiar ușor pentru politicieni să găsească un loc de muncă, în multe cazuri. Prin urmare, în ansamblu nu putem spune că lucrurile sunt la fel pentru toată lumea. Și mai există și situații în care, să spunem, un titular de, al unei poziții importante a rămas fără un loc de muncă 2 ani. În Luxemburg e exemplu meu. Deci cazuri există. Dar cel mai important lucru este să avem în vedere cadrul de reglementare, să încercăm să-l reparăm și să ne asigurăm că avem un cadru clar bazat pe fapte concrete. Mulțumesc! Sorry, just one sentence. Încă un lucru vreau să adaug, spune doamna Sanders. Sunt într totul de acord. Există mai multe cazuri în care, într-adevăr, a fost foarte dificil. N-a existat nici măcar șomaj plătit după două, trei mandate în Parlament. Deci putem da exemple din ambele părți, dar Problema pentru mine este că mm, îi vrem pe cei mai buni, cum stau lucrurile cu funcționarii europeni. Și au fost state membre unde nu erau persoane interesante eh, deloc, pentru că salariile nu erau la fel de atrăgătoare ca cele de acasă, Uh, având în vedere că vorbeam și despre expatriere și despre divizarea familiei. Deci trebuie să luăm în considerare totuși ambele aspecte. Dacă vrem să ne axăm pe ce am vorbit aici, trebuie să vorbim și despre crearea unui pachet atractiv care să le ofere posibilitatea să fie să vină aici, să fie atrași de aceste poziții. Uh, Dar sunt întru totul de acord că uh, întreg acest ciclu trebuie să fie și să rămână transparent. Acum avem de-a face cu pachetul pentru transport rutier și uh, există inspecția muncii, inspecția siguranței rutiere pentru fiecare șofer de camion numărul persoanelor care ies din poziții importante în instituțiile europene este mult mai mic. Deci nu văd cum în cazul lor nu putem găsi ceva, nu ne putem gândi la o procedură cu care să ne asigurăm că sunt plătiți echitabil, corect, nici mai mult, nici mai puțin decât merită. Ja, danke schön. Da Mulțumesc foarte mult. Trebuie să ne facem iarăși o listă de sarcini pe care să o distribuim uh, uh, pentru că există unele elemente care necesită neapărat o reglementare. Poate că putem menționa și câteva exemple pentru a vedea cum sunt reglementate lucrurile în lege. Mulțumesc pentru acest studiu foarte interesant, pentru prezentarea acestui studiu și ajungem și la ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață, prezentarea raportului Curții de Conturi numărul 15 uh, din 2017 privind uh, condiționalitățile ex ante și performanțele rezervei în politica de coeziune. Domnule Balco, aveți cuvântul. Bună ziua, domnilor și domnilor pentru a ne asigura că cheltuielile sunt uh, mai bine justificate, am introdus două instrumente specifice, condiționalitățile exante și rezerva de performanță. În auditul nostru am examinat dacă condiționalitățile și rezervele sunt folosite în mod eficient pentru a stimula o mai bună cheltuială a fondurilor de coeziune în actuala perioadă. În ceea ce privește condiționalitățile, am conchis că sunt adevărate inovații și, din punctul nostru de vedere, oferă cadrul necesar pentru eh, ca statele membre să fie gata să implementeze fondurile europene la începutul perioadei de programare. Când a evaluat condiționalitățile, Comisia ne-a luat în considerare eh, de um, datele generate în alt context, cum ar fi semestrul european, informații colectate de directoratele generale sau prin propriile activități de monitorizare. Am găsit câteva exemple de evaluări inconsecvente care pot arăta o lipsă de exactitate la validarea autoevaluărilor statele membre. Partea problemei este că criteriile specificate în regulamentul cu dispoziții comune pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condiționalitățile ex ante adesea sunt generice și lasă o marjă mare de interpretare. Mai mult, nu este clar în ce măsură aceste condiționalități vor duce la schimbări Așa cum se arată și în raportul nostru special, cam jumătate din cele 700 de planuri de acțiune adoptate de statele membre nu au fost reportate ca fiind finalizate la finele lui 2016. Comisia n-a folosit posibilitatea de a suspenda plățile în cazul programelor dacă condiționalitățile nu sunt îndeplinite. Mai important, după adoptarea OP-urilor, regulamentul nu prevede impunerea suspendării plăților înainte de raportarea statelor membre cu privire la finalizarea acțiunilor pentru a-și îndeplini condiționalitățile. În ceea ce privește cadrul și rezerva de performanță, nu pot duce la o realocare semnificativă a fondurilor de coeziune, după părerea noastră, către programe mai bune în perioada de programare actuală. Pentru că rezerva furnizează foarte puține stimulente pentru o mai bună orientare a OP-urilor, dat fiindcă acestea se bazează în mare pe cheltuieli și rezultate. 6% sunt alocate chiar atunci când jalonele nu sunt atinse, până la termenul limită în 2018. Orice realocare se va face între sau în cadrul OP-urilor acelorași state membre. Suspendările și corectările financiare pentru subperformanță reprezintă un pas în direcția corectă, dar uh, sunt supuse unor condiții restrictive și nu sunt uh, direct legate de rezultate. În funcție de observațiile noastre, nu credem că modificările de reglementare ceea celor două instrumente ar fi eficiente din punct de vedere al costurilor în perioada actuală. De aceea avem două seturi de recomandări, pentru fiecare instrument câte una, pentru perioada 2020 în cazul în care se păstrează cele două instrumente. Dacă da, trebuie să fie consolidate, astfel încât să contribuie mai bine la o utilizare mai eficientă a fondurilor de coeziune. Primul set din recomandări se axează pe condiționalitățile ex-ante. La pregătirea propunerilor legislative pentru perioada post-2020, Comisia trebuie să elaboreze mai departe condiționalitățile ca instrument pentru a evalua pregătirea statelor de a implementa fondurile și să reevalueze relevanța condiționalității timpurii, să elimine suprapunerile și să păstreze doar condiționalitățile care ajută la atingerea eficientă a obiectivelor și să garanteze consecvența între condiționalități și semestrul european. Să stabilească niște criterii de evaluare clare, cu ținte măsurabile, pentru a Uh, privi în, mod, în același mod ce trebuie realizat și să ceară îndeplinirea și aplicarea condiționalităților în întreaga perioadă de programare. Cel de-al doilea și ultim set de recomandări se axează pe rezerva de performanță și credem că Comisia ar trebui să uh, transforme acest instrument într-unul mai eficient și să aloce fondurile op urilor cu rezultate bune. Adică să se ia în considerare lecțiile învățate în ceea ce privește raportarea bunei performanțe, OP-urile trebuie să demonstreze ce trebuie să realizeze cu fondurile suplimentare. Apoi, să utilizeze rezulta- indicatorii de rezultate imediat și să transforme pașii de implementare cheie în instrumente care demonstrează uh, eficiența și să renoiască condițiile pentru suspendare și corectare, astfel încât performanțele nesatisfăcătoare să fie rezolvate mai repede și mai ușor. Mulțumesc foarte mult din partea Comisiei. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimați membrii Parlamentului European stimați membri ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor. Comisia salută raportul special al Curții de Conturi privind condiționalitatea ex-ante și uh, rezervele de performanță publicate săptămâna trecută. În perioada 2014-2020, aceste condiționalități și rezerve de performanță au stimulat mai bune cheltuieli la nivelul fondurilor de coeziune, cerând statelor membre să îndeplinească anumite condiții la planificarea și interpretarea fondurilor. Raportul recomandă ca ambele instrumente, dacă se păstrează, să fie consolidate în perioada după 2020 și Comisia acceptă pe ansamblu recomandările curții, subliniind că, în ceea ce privește viitoarele propuneri legislative, nu putem în momentul de față să luăm decizii. În ceea ce privește condiționalitățile exante sau precondiții pentru investițiile de succes. Acestea sunt inovații în politica de coeziune, stabilesc condiții specifice pe sector și orizontale din Fondul European de Investiții și uh, fac legătură cu beneficiarii fondurilor. Aceste condiționalități au un impact mult mai mare, au contribuit la îmbunătățirea mediului de investiții global în UE, și Comisia a publicat în martie anul acesta un document de lucru al personalului în ceea ce privește plus valoarea condiționalităților exante la nivelul Fondului European de Investiții. În studiu se arată că aceste condiționalități sunt stimulente pentru statele membre și regiuni pentru a implementa schimbări structurale și reforme, inclusiv cele legate de recomandările specifice de țară sub semestrul european. Există 36 de condiționalități exante pentru fondurile de coeziune, 7 de natură generală cu legătură cu aspectele orizontale ale implementării programelor, cum ar fi achiziții publice, ajutorul de stat și 29 condiționalități tematice exante legate de condițiile sectorele specifice În jur de 75%, trei sferturi din acele condiționalități exante au fost îndeplinite la momentul adoptării programelor. A fost menționat deja de reprezentanțul Curții de Conturi eh, faptul că există peste 700 de planuri de acțiune. Nefinalizarea acestor planuri de acțiune este un motiv pentru suspendarea plăților de către Comisie. În prezent există doar 2% din acele planuri de acțiune care rămân nefinalizate și în următoarele săptămâni și luni, Comisia va elabora avizul său final pe aceste planuri de acțiune și va hotărâ dacă plățile vor fi suspendate după caz. În ceea ce privește cadrul și rezerva de performanță. Cadrul de performanță face parte din programele ENSIF, cu excepția inițiativelor IMM și asistența tehnică. Vorbim despre o serie de indicatori de performanță și rezultate care trebuie îndepliniți până în 2018 uh, și uh, între 2018 și 2023. Atingerea jalonelor va fi evaluată de comisie în 2019. Evaluarea va reprezenta baza pentru alocarea rezervelor de performanță. Vorbim despre o alocare suplimentară de 6%, dar asta ar putea să ducă și la suspendarea plăților interimare în cazul în care nivelul de performanță este foarte slab. Atingerea țintelor va fi reevaluată în 2025 și în cazul în care nivelul de performanță e foarte scăzut, pot fi impuse corecții financiare. Revizuirea financiară din 2019 va fi desfășurată la nivel prioritar și va lua în considerare toate elementele din pașii de implementare. Acești indicatori sunt influențați, eh, sunt controlați direct de managerii de proiect prin legătura dintre atingerea jaloanelor și uh, compensații sau uh, sancțiuni, avem un mecanism care stimulează identificarea problemelor și rezolvarea lor de îndată ce e posibil. De asemenea, accentul se pune pe principalele ținte și pe legătura cu alte elemente de integrare, cum ar fi o bună analiza nevoilor de investiții, o logică de investiții fiabilă, cu indicatori de rezultați bine selectați, reflectați în criteriile de selectare, atingerea obiectivelor programelor și stabilirea unei strategii globale europene pentru creștere și locuri de muncă accentul se pune pe performanță și pe îmbunătățirea legăturii cu guvernanții economice, care stau în centrul uh, analizelor noastre privind viitoarea politică. Aveți comentarii și observații extrem de utile și sprijinul pe care ne-l acordați în cadrul discuțiilor pe aceste audite de performanță, toate acestea fiind apreciate de noi. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. A fost un raport foarte bun, un raport foarte critic, care dovedește că noi aici luăm decizii care după aceea nu se transpun în practică, pentru că netranspunerea în practică a unor elemente centrale din uh, decizii legislative m-a pus pe gând. Domnul Pirinski este raportorul nostru, îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să încerc să fiu cât mai succint cu putință. Nu prea mai avem timp la dispoziție. Un minut, nu mai mult. 45 de secunde, deci, practic, după observația dumneavoastră. Aș dori să mă refer doar la o chestiune fierbinte pentru noi și v-ați și referit la ea, doamna președinte. Doamna comisar Tyson ieri am discutat despre punerea în aplicare, uh, executarea fondurilor. Și uh, concluzia era că condiționalitățile ex ante duceau până la urmă la uh, întârzieri în executarea fondurilor. S-ar putea să existe tot felul de naturi, de natură orizontală sau de reformă generală, dar cred că trebuie să ținem cont de criteriile cele mai importante, respectiv Uh, condiționalitățile ex ante și uh, rezultatele de performanță au uh, înlesnit o mai bună și o mai rapidă executare a fondurilor. Și răspunsul um, scurt și la obiect este nu. Sigur că nu o să resping prelungirea acestor condiții și în următoarea perioadă de programare financiară, dar așa cum ați spus și dumneavoastră, și uh, raportul dumneavoastră este destul de provocator în acest sens, uh, e clar că va trebui să revizuim foarte aprofundat dacă și sub ce formă trebuie să intervină aceste condiționalități. M-aș referi la două alineate din raport, unul 39 și celălalt 72, unde se spune foarte clar că condiționalitățile exante ca atare nu au înlesnit o mai bună executare a fondurilor. Iar la 72, Curtea conchide că cadrul uh, 14-2020 uh, nu se axează pe rezultate uh, precum în perioada anterioară când existau alte uh, condiții. Mai există o serie de chestiuni pe care ar trebui să le uh, menținem. Uh, sigur, nu avem timp acum să intrăm în uh, amănunte, dar mi-aș dori ca atât comisia cât și curtea să revină, poate eventual să ne transmită contribuții în scris. Da, da Având în vedere importanța sistemică a raportului, îl vom introduce încă o dată pe ordinea de zi. Este uh, foarte important. Pentru că este vorba de netranspunerea în practică a unor condiționalități. Da, de fapt, uh, mă gândesc că este vorba uh, de accentul pe care trebuie să-l punem pe transpunerea în practică. Eu cred că aceste condiționalități ar putea să fie o piatră de hotar dacă ar fi transpuse în practică. Domnule Balco, considerați că este posibilă transpunerea în practică a condiționalităților conform uh, experienței pe care o aveți uh, după ce ați elaborat acest proiect, acest raport? Da, bineînțeles, este o chestiune foarte importantă, doamna președintă. Din punctul meu de vedere, mi se pare că este foarte important, pentru că, după cum ați subliniat la începutul intervenției dumneavoastră, acest raport este unul foarte critic și uh, acest lucru l-a subliniat și domnul Pirinski în calitate de raportor al acestei comisii. Este un raport provocator Bineînțeles că vom uh, urmări evoluția și vom folosi și observațiile dumneavoastră. Și vreau să vă conving că noi nu doar în acest raport avem o abordare foarte critică uh, uh, și un raport privind durabilitatea uh, îl elaborăm sau de asemenea un raport privind simplificarea pentru că eu va trebui să elaborez acest raport și după cum a spus, da, răspunsul meu însă este da. Foarte pe scurt. Încheiem aici discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Vom reveni asupra acestui subiect. Ne întâlnim la ora 14.30 pentru prezentarea raportului uh, privind Grecia și după aceea, după o oră, se va derula în această sală întâlnirea tripartită privind bugetul.